Dragi colegi, e 9 și 2 minute, vă propun să începem. Primul punct de perna de zi de astăzi este prezentarea raportului anual privind punerea în aplicare a acordurilor de liber schimb. În 14 octombrie, Comisia a adoptat uh, al treilea raport de implementare și vom avea o scurtă prezentare în curând. În 2018 am întocmit un uh, raport din proprie inițiativă cu privire la politica comercială a Uniunii Europene. Doamna Saifi a fost uh, raportoare și am uh, exprimat câteva îngrijorări cu privire la rata relativ redusă de folosire a preferințelor comerciale în acordurile de liber schimb ale Uniunii. Și de asemenea, am avut și câteva întrebări cu privire la implementarea în diverse domenii europene. Se pare că rata de utilizare totuși s-a îmbunătățit, însă ce privește unul dintre cele mai importante ă, acorduri și mai controversate, CETA, ne aflăm doar la 7%. Deci, în pofida tuturor uh, dezbaterilor și a eforturilor depuse pe marginea acestui uh, acord, se pare că nu e suficient. Aș dori să dau cuvântul doamnei uh, Geraldine Emberger să ne prezinte raportul anual de implementare și, eventual, să se refere, dacă se poate, și la rata de utilizare destul de scăzută. Vă rog. Bună ziua! Mulțumesc foarte mult pentru că uh, ați venit în această dimineață să ascultați prezentarea noastră. După cum știți, anul trecut am prezentat raportul cu numărul 2. Iată, acum avem de-a face cu al treilea raport, care a fost adoptat în urmă cu trei uh, săptămâni aproximativ, împreună cu un uh, document de lucru foarte detaliat. În 2015, Uniunea Europeană s-a angajat să sporească transparența și să raporteze Parlamentului cu privire la felul în care funcționează acordurile comerciale și e vorba de raportul de astăzi. De ce îl întocmim? Nu doar pentru că dorim mai multă transparență, ci și pentru că vrem să vedem ce funcționează și ce nu și să discutăm cu dumneavoastră și să dezbatem toate aceste chestiuni. În primul rând, voi spune câteva cuvinte în legătură cu aspectele la care se referă acordul, care sunt noutățile față de anul trecut și care sunt uh, rezultatele sale principale în ce privește fluxurile comerciale, creșterea comerțului, da, într-adevăr, rata de utilizare la care vă refereați, dar și anumite domenii care sunt monitorizate, inclusiv uh, activitatea parlamentară intercomisii, dar și domenii, domenii precum politica agricolă, uh, acordurile de parteneriat economic, și obstacolele comerciale. Iată care este structura prezentării mele pe scurt. Acum, ca să mă refer la sfera de aplicare a raportului, el nu se referă la toate acordurile pe care Uniunea Europeană le are în vigoare. Din cele 41, doar 35 uh, au fost acoperite anul trecut deci, e vorba de acordurile comerciale preferențiale principale. Avem și acorduri nepreferențiale uh, și, bineînțeles, acorduri de, acordurile de cooperare și cele privind uh, preferințele generalizate nu sunt acoperite. Dacă vă interesează, după prezentare, apropo, puteți avea și uh, o copie pe hârtie a acestei broșuri, a raportului pe care am uh, am uh, tipărit-o, deci uh, la birou am mai multe copii și dacă doriți uh, vi le pot pune la dispoziție. Dacă ne uităm la structura raportului, el seamănă foarte mult cu cel de anul trecut. Bineînțeles că dorim să avem și continuitate, dar bineînțeles nu excludem ca cu viitoarea comisiei să se schimbe puțin structura, dar sigur și cu uh, reprezentantul uh, principal pentru comenzi uh, pe care îl vom avea de la anul, care e menționat în raportul nostru și care va fi omologul dumneavoastră privind implementarea acordurilor de liber schimb. Știți, de anul trecut am avut patru categorii de acorduri, acordurile de noua generație, cele moderne, care includ nu doar obstacolele necomerciale, și, dar și serviciile concurența, uh, dezvoltarea durabilă și alte aspecte de acest tip. Apoi avem uh, acordurile de prima generație pe care le-am încheiat uh, în mare parte după 2006, dar partenerii noștri cei mai importanți acordurile preferențiale sunt acoperite de aceste acorduri de primă generație, precum Elveția, Norvegia și Turcia. Avem și acorduri de parteneriat aprofundate cu țări din Est, Georgia, Republica Moldova și Ucraina și apoi avem și alți uh, parteneri uh, prefer uh, preferențiali, deci în regiunea APE. Africa, zona Caraibelor și Pacific. Deci, am spus ce conținea raportul în anul trecut, dar aș dori să vă spun uh, ce uh, are în plus acordul anul acesta. Poate că vă amintiți că anul trecut am avut o doar o surt, scurtă secțiune cu privire la uh, intrarea în vigoare a acordului CETA. Apoi, la fel, avem pregătirea pentru intrarea în vigoare a acordului cu Japonia, care a intervenit în 1 februarie anul curent. Apoi, ca și anul trecut, avem o secțiune orizontală cu privire la agricultură, și la lanțul uh, agroalimentar în acordurile noastre și avem și o altă secțiune cu privire la dezvoltarea durabilă, dar mai mult în acest an avem o secțiune cu privire la IMM-uri, pregătirea lor pentru a pregăti acordurile uh, de liber schimb și ce face Comisia pentru a ajuta IMM-urile. De asemenea, în uh, anexele la raport uh, cu privire la importuri și la exporturi, uh, folosirea lor în sistemul de referințe generalizate, avem 26 de parteneri și nu 20 care ne-au pus la dispoziție date pentru a calcula impactul asupra importurilor și exporturilor cu UE. Există o evoluție puțin diferită pe care aș evidenția-o. E vorba de cota parte de Uh, comerț cu partenerii preferențiali care a crescut. Până acum aveam cam deci 31% din comerțul extern uh, erau, uh, deci aceste procente erau acoperite de acorduri cu parteneri preferențiali. Incluzând acordul cu Japonia, am ajuns la 34% și dacă am include și acordurile cu Singapore, Vietnam și Mercosur, ne-am apropiat de 40%. Deci ce a uh, evoluat e importanța tot mai sporită a comerțului care se face în baza acordurilor uh, de liber schimb și deci trebuie să fim mai atenți și practic este și răspunderea noastră comună a Comisiei, a statelor membre și a Parlamentului și a factorilor implicați pentru ca aceste acorduri să funcționeze cu adevărat. De asemenea, ce mi se pare interesant, am menționat acest aspect înainte, avem uh, uh, principalii parteneri uh, Elveția, 27% din acordurile noastre, apoi Turcia și Norvegia, Bineînțeles, în ce privește serviciile, Elvitia ocupă o cotă mai mare, 40% din uh, acordul preferențial, după aceea Norvegia 9%, Canada 7%, Turcia 6% și Corea de Sud 5%. Deci, iată, acești parteneri principali sunt aceiași și e valabil și pentru importuri și exporturi, deci Elveția, după aceea Turcia și Norvegia, acesta este topul. Ce mi se pare interesant, în 2018, așa cum s-a întâmplat și anul trecut, comerțul cu partenerii preferențiali a crescut. Am avut o creștere de 3,2% în 2018 și o majorare a exporturilor de 2% aproximativ și a importurilor cam de 4,6%. E valabil și pentru produsele agroalimentare, dar și pentru produsele industriale produsele agroalimentare, deci comerțul cu ele a crescut cu țările partenere, mai ales în acordurile de a doua generație, precum cu Canada avem un plus de 4%, Corea de Sud 4,8% și mai ales uh, țările din vecinătatea estică, Georgia, Moldova și Ucraina, am crescut cu 11%. La produsele industriale, totuși, am avut și aici o creștere, mai ales pentru produsele minerale, plus 6%, metalele de bază 4% uh, și produsele chimice 2,5%. E al treilea produs ca exporturi. Apoi echipamentele, mașini, uh, din păcate, au, uh, s-au confruntat cu o scădere a exporturilor. Doream să vă mai spun doar că astăzi, pentru prima dată, sau practic anul trecut, pentru prima dată, comerțul global a înregistrat un deficit de 24,6 miliarde. Am uh, obținut cu acordurile de liber schimb uh, un surplus de 85 de miliarde de euro. Vorbeam de comerț și de exporturi pentru principalele uh, domenii. Am spus că Exportul a crescut în 2018, dar creșterea a fost mai lentă decât între 2016 și 2017. Și aici avem un exemplu foarte interesant pentru a analiza uh, motivele care ar fi cauzele principale uh, ale comerțului. Bineînțeles că există, după cum știți, foarte mulți factori care intervin, nu numai uh, punerea în aplicare a acordurilor respective. comerțul european cu parteneri nepreferențiali a fost de 3,2% în 2008 față de 7% în 2017. Și, bineînțeles, am uh, analizat puțin și datele statistice, să vedem unde putem uh, găsi câteva explicații. Per ansamblu, în 2018, după cum știți, situația este mai bună Uh, dar am avut și probleme, de exemplu, criza sistemului multilateral, uh, toate chestiunile legate de tensiuni geopolitice, partea legată de schimbările climatice, care trebuie să uh, fie luate în calcul. De asemenea, am analizat situația a doi parteneri preferențiali și evoluțiile posibile cu ei. Corea de Sud e al patrulea partener pentru noi, reprezintă 50% din exporturile noastre în acordurile de a doua generație. Și în 2017 a crescut export, au crescut exporturile cu mai bine de 30% cu Corea de Sud. Anul acesta însă au scăzut cu 1,1%. Am încercat să vedem care sunt cauzele și am găsit câteva explicații posibile. În primul rând, cererea mai uh, uh, slabă în Corea de Sud, care a scăzut cu 9%. De asemenea, aprecierea uh, euro față de uh, moneda coreană, yuanul, dar am constatat că a mai existat și un efect de bază, pentru că anul trecut am avut uh, o creștere mare a exporturilor, mai ales în anumite domenii, inclusiv semiconductoare și aeronautică, ori în 2018 ne confruntăm cu o situație în care asistăm la un declin sau la o stagnare în aceste domenii. Și apoi au scăzut și exporturile de mașini și de echipamente, care sunt export, deci produsele de export uh, cele mai uh, favorizate. Totul a contat și, bineînțeles, și spuneam, cererea internă a scăzut, ceea ce a dus la o scădere a exporturilor de 1%. Am studiat și situația Turciei, al doilea partener preferențiat, și aici au intervenit mai mulți factori. Bineînțeles, -am, am analizat și partea legată de rata de schimb, deprecierea lirei turce, 40% anul trecut față de euro, dar mai au, au mai existat și alți factori, printre care uh, obstacole comerciale pe care le-a impus uh, Turcia și care a afectat importurile produselor, de produse europene. De asemenea, nu se respectă sistemul uh, vamal european, mai ales în domeniul farmaceutic, care au avut și ele un rol important de jucat. Deci, dacă e să ne uităm la situația cu Turcia, probabil că înțelegeți că e o situație în care Comisia are răspunderea, împreună cu factorii implicați, să uh, monitorizeze uh, problemele și, așa cum am spus, am uh, avut uh, o primă etapă, un litigiu împotriva Turciei la OMC. Am vorbit despre comparația în 2017 și 2018, dar cred că ar trebui să ne uităm și la ce se întâmplă dacă uh, comparăm acordurile preferențiale comerciale. Cum funcționează uh, față de comerțul nostru cu restul lumii. Și de asemenea, în 2018 constatăm că creșterea aceasta cu parteneri preferențiali a fost mai mică decât uh, cu țări care nu fac parte, deci 3,2% față de 6,4% am încercat să examinăm cauzele și ne-am dat seama că rezultatul a fost uh, influențat de faptul că doi dintre partenerii comerciali principali, care combinați reprezintă 30% din comerțul extern al Uniunii Europene, e echivalentul practic tuturor acordurilor de liber schimb. Este vorba de SUA și de China. Aici am asistat la o creștere puternică a exporturilor înspre aceste două piețe anul trecut. Haideți să examinăm puțin în detaliu anumite domenii. Am uh, analizat, de exemplu, sistem, uh, um, uh, domeniul agroalimentar, care rămâne unul dintre principalii beneficiari ale acordurilor noastre. Au crescut cu 2%, am spus înainte, mai ales pentru acordurile de a doua generație, rata este de 5% și cu partenerii estici este de 11% și e interesant să constatăm că 34% din exporturile acestea se fac cu parteneri preferențiali. Deci, e, aceste acorduri sunt foarte importante pentru fermierii noștri. Să, vedem la ce am, să ne uităm la ce am importat și ce am exportat. Importurile de la partenerii noștri vizează produs, produse care ori nu sunt produse în europeană sau produse extrasezon, fructe tropicale, ori produsele delicate nu fac parte din importurile principale de la parteneri preferențial și care ar fi exporturile. Ele sunt foarte diverse. Avem produse animale și animale, uh, lactate, ouă, 14%, apoi băuturi, alcool, băuturi spiritoase, 40%, cereale, 7%. Și ele includ și produse cu valoare adăugată, de exemplu, uh, hrană procesată. Acum, în ce privește exporturile agricole în baza acordurilor de liber schimb, sigur, am putea să tot vorbim despre foloasele acestor uh, acorduri, dar aș dori să spun că în 2018 am, avem 4% mai mult de exporturi în conformitate cu CETA, o situație pozitivă de asemenea cu privire la Corea de Sud. Am observat, de exemplu, că exporturile de carne de porc au crescut cu 12%, apoi carnea de vită cu partenerii noștri au crescut exporturile cu 20%, 16.000 de tone, două treimi din uh, exporturile noastre totale, deci, uh, iată, este o cifră foarte importantă când vorbim de produse agricole sensibile. Cu Egiptul avem 128% creștere export de zahăr, s-au uh, înlăturat obstacolele de 20% pentru zahăr. Și un alt aspect foarte important, vorbesc deja uh, de taxe vamale, dar cred că ar trebui să vorbim și de IPR, drepturile de proprietate intelectuală și aici intervin uh, uh, indicațiile geografice care sunt foarte importante și mă voi referi la acest aspect mai uh, târziu în detaliu, dar știți că în conformitate cu acordurile moderne, precum CETA în Japonia, dar și Singapore și Vietnam. Avem uh, o serie de produse care sunt acoperite. Pentru CETA e vorba de 143 de produse. Pentru acordul cu Mexicul ar fi 340 de produse. Și ce e important de reținut e că protecția acestor indicații geografice europene poate interveni ori printr-o protecție directă, deci printr-un acord uh, ca în cazul CETA, sau prin uh, înființarea unui mecanism care să permită companiilor să primească un mecanism uh, individual de aplicare, precum cu Singapore. Deci avem cele două mecanisme, sunt o trăsătură foarte importantă a acordurilor noastre. Acum, ca să facem trecerea de la agricultură la un alt domeniu, uh, obstacolele comerciale, barierele comerciale. Acordurile noastre oferă posibilitatea de a vorbi cu partenerii noștri pentru a vedea un dialog specific atât între, la nivel de experți, ministere, la toate nivelurile, cu privire la obstacolele comerciale, chiar în ce privește uh, cele care există sau cele care ar putea interveni, ceea ce reprezintă un avantaj. Și în 2018, am înregistrat progrese pentru a înlătura aceste obstacole în calea comerțului. Mulți dintre dumneavoastră sunteți familiarizați. Pentru prima dată, Corea de Sud, după mulți ani, a înlăturat restricțiile pentru importurile de carne de uh, vită. Pentru două țări, uh, țările de jos și Danemarca, procedura a fost uh, înlesnită. Pentru celelalte uh, state europene, Chile și-a deschis piața de carne și de lactate mai, uh, pentru mai multe state membre. Mexicul a uh, înlăturat uh, obstacolele pentru fructele din Spania și Portugalia. Ecuador uh, a, a propus o uh, a eliminat o taxă care ar fi fost un obstacol pentru multe companii, mai ales Egiptul și-a scăzut uh, tarifele pentru mașinile europene și din ianuarie a eliminat uh, tarifele pentru mașinile din Europeană, ceea ce poate avea un uh, efect pozitiv de 1,18 miliarde de euro pentru Europa. Egiptul a mai înlăturat obstacolele în care a comerțului pentru textile. Sunt doar câteva exemple dar în orice caz avem o dovadă a faptului că barierele comerciale pot fi înlăturate. Um, also, uh, CETA. S-a vorbit și despre CETA, despre care și eu aș vrea să mai adaug câte ceva. Toate instrumentele există din 2018, atunci au fost puse în vigoare. Uh, și toate instrumentele de gestionare acum există și funcționează. În primul an de aplicare s-a înregistrat o evoluție foarte bună a exporturilor europene. La bunuri 15%, creștere și comerțul în general 20%, dar anumite sectoare foarte importante pentru Uniunea Europeană, pentru comerțul cu Canada, Uh, erau vizate de bariere tarifare ridicate înainte de CETA. Exporturile au crescut cu 30%, deci 12% din toate exporturile noastre către Canada, dar uh, mașini și părți uh, și piese 11%. Deci, iată, un prim an calendaristic pozitiv. Încă mai monitorizăm acele uh, zone în care există probleme, inclusiv în gestionarea și atribuirea uh, contingentelor tarifare pentru industrie și pentru brânzeturi. Avem o verificare la jumătatea parcursului acestui sistem pentru că încă nu, nu suntem convinși că este cel mai bun pentru facilitarea exporturilor europene, uh, mai ales pentru producătorii de brânzeturi. Vedem și care sunt practicile discriminatorii pentru vinuri și spiritoase alături de partenerii canadieni. Am evaluat cifrele din 2018 și am putut vedea că preferințele agregate ale exporturilor s-au ridicat cam la 37%. Ori asta ne-a cam uimit, e foarte scăzut, chiar dacă ar fi să comparăm cu acorduri precum cu Corea, în care în primul an s-au înregistrat uh, rate ceva mai mari. Ori acest lucru se datorează mai multor factori. În primul rând, în termen general, să nu uităm faptul că în primul an de punere în aplicare pot apărea fel și fel de probleme. În cazul de față cu Canada, deci, întreprinderile trebuie să se pregătească pentru exporturi, trebuie să se adapteze la noile reguli de origine, să-și adapteze sistemele informatice, ori toate acestea iau ceva vreme. În, între, în sectorul auto, spre exemplu. Apoi, reducerea treptată a tarifelor pentru uh, automobile, iarăși ne aflăm la început de drum, încă nu am ajuns la finele acestui ciclu tarifar, iar exportul de automobile se ridică la 40% din uh, totalul exporturilor eligibile către Canada. Acum, dacă ar fi să scoatem în sectorul transporturilor, atunci am, ajuns la, am ajunge la o rată preferențială ceva mai mare, cam de 40% anul trecut și în primul semestru al acestui an 55%. Deci e vorba de... Deci sectorul transporturilor este cel care trage în jos această utilizare preferențială. Dar mai mult, în CETA există posibilitatea ca retroactiv să se ceară preferințe. Deci poți, la, ca exportator, ca, ca importator canadian, de fapt, să ceri timp de 3 ani aceste preferințe tarifare retroactiv. Acum aș putea să, fac să fac distințe, distinții între diferite uh, zone. E clar că mm, agroindustrialul e ceva mai ridicat, dar chiar dacă ratele sunt ceva mai scăzute la începutul punerii în aplicare, unele elemente ar putea fi scoase în evidență pentru anumite sectoare, dar în general vorbind, folosirea uh, preferințelor în termeni agregați nu este întotdeauna un indicator foarte bun în ceea ce privește funcționarea propriu-zisă a acordului de liber schimb. Dar putem intra în amănunte ulterior. Am vorbit despre punerea în aplicare a CETA, însă aș dori să pomenesc și faptul că CETA nu vizează doar facilitarea exporturilor și importurilor, ci vizează și protejarea valorilor europene și chestiuni globale. La prima întrunire din septembrie, Comitetul Mixt a adoptat trei recomandări în domeniul comerțului, uh, mediului înconjurător, uh, în baza acordului de la Paris, gen și IMM-uri. Acum sunt discuții numeroase între parteneri pe aceste chestiuni, precum și s-a creat și forumul de reglementare care s-a întrunit pentru prima oară și se va Um, reuni încă o dată la începutul lui 2020. Uh, reuniunea TSD va avea loc la Ottawa undeva la mijlocul lui noiembrie. Deci, repet, e vorba și de protejarea valorilor europene. De asemenea, aș mai spune un lucru despre un subiect care cred că vă interesează. Um, TSD, Comerț și Dezvoltare Durabilă. Cam intrăm în criză de timp. Îmi tare mie că voi vorbi trei sferturi de oră până la urmă. Aș vrea spune, să spun că sectorul TSD a înregistrat progrese mari, deci comerț și uh, dezvoltare durabilă, 50 de uh, planuri de acțiune pentru 2018, lucrăm uh, din greu pentru a consolida regulile internaționale în acest domeniu, mai ales în domeniul uh, muncii și uh, mediului înconjurător. A fost ratificată Convenția OMI de către trei țări în ceea ce privește negocierile colective de muncă, Mexic, Vietnam și Canada și de asemenea în toate acordurile includem consolidarea angajamentului în privința schimbărilor climatice. Vietnam, Japonia, Mercosur, Singapore, dar de curând am putut vedea că activitățile noastre de consolidare a um, societății civile, deci punerea la dispoziție de sprijin logistic, avem proiecte în America Latină și Asia, dar uh, și uh, Um, proiecte care um, vizează consolidarea societății civile prin uh, grupurile consultative interne. Peru, Columbia, Vietnam, aici s-au înregistrat progrese semnificative. Aș spune câteva uh, lucruri și despre soluționarea litigiilor. Ați pus uh, câteodată întrebări despre performanța acordurilor noastre. Știți că obiectivul principal al acestora este de uh, a încuraja dezvoltarea economică pe termen lung cu, parte, cu țările partener. În 2018 se poate constata că evoluția a fost bună. 31 din uh, țările din ACP au înregistrat uh, o creștere a exporturilor către noi cu 5%, care se și diversifică ușor, ușor. Nu i vorba doar de produse agricole acum, dar și de uh, produse manufacturate, o creștere cu 8%. Din ce în ce mai multe țări uh, se alătură acordurilor de parteneriat economic. Avem și ajutor pentru dezvoltare din ce în ce mai mult, avem proiecte de finanțare pentru facilitarea comerțului, inclusiv între țările și regiunile Uh, aș sublinia uh, exemplul uh, Lesoto în acest sens. În încheiere, aș vrea să spun două lucruri. În raportul de anul acesta există o secție mai lungă în, în ceea ce privește punerea în aplicare juridică, mult mai lungă decât cel din anul, cea de anul trecut. Um, explicăm mai multe despre mecanismul de soluționare a litigiilor, avem acorduri cu Corea de Sud, pe TSD cu Ucraina în ceea ce privește interdicția exporturilor și mecanismul de soluționare a litigiilor cu uh, comunitatea în dezvoltare din uh, America de Sud. Mai ales uh, vorba despre sectorul siderurgiei și exporturile de carne de pui către aceste țări. Au mai fost și alte cazuri pe care le-aș mai pomeni, poate mai degrabă la sesiunea întrebări-răspunsuri. Mecanismele OMC sunt folosite pentru consolidarea acordurilor noastre bilaterale, cum am vorbit despre Turcia mai devreme în acest sens. În încheiere, cred că mesajul principal pe care aș vrea să-l transmit este că acordurile preferențiale facilitează comerțul, Câteodată le ia ceva vreme pentru a asigura această facilitare, e drept, însă factorii sunt pozitivi, sunt foarte numeroși și se deschid foarte multe căi de comunicare suplimentare și de discuție cu partenerii noștri. Repet, ne permit uh, propășirea valorilor europene, soluționarea unor probleme, dar și uh, Uh, soluționarea unor probleme și lacune în ceea ce privește conformitatea și, în fine, ne permit să creăm parteneriate de durată. Și din toate aceste motive considerăm că aceste acorduri comerciale sunt instrumente foarte bune. Nu generează în mod automat comerț, este drept, însă reprezintă instrumente foarte bune pe care le avem la dispoziție. Iar eu una sper ca numirea ofițerului uh, principal pentru comerț va reuși să uh, scoată și mai mult în evidență importanța acestui dosar și ne va oferi de asemenea și posibilitatea unui uh, dialog uh, sporit între Comisie și Parlament pe aceste chestiuni. Ba chiar mai mult, va reuși să mai construiască și parteneriatul cu statele membre și toate părțile implicate. Cam atât aș spune deocamdată, scuze că m-am cam lungit, însă n-am prea înțeles de fapt cât timp am la dispoziție. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept cu interes întrebările. Vă mulțumesc pentru această prezentare atât de completă. Evident, avem ceva întrebări. Vă mulțumesc, doamnă, domnule președinte, spune doamna Vedren. Mulțumesc Comisiei pentru acest raport extrem de util și asta în primul rând din rațiuni de transparență, dar nu doar, ci și doar de monitorizarea punerii în aplicare a acestor acorduri. Precum ați spus, acordurile acestea sunt foarte bune pentru economia europeană și pentru promovarea valorilor noastre. Însă eu cred că monitorizarea și punerea în aplicare sunt esențiale. O raportul arată foarte clar că avem o marjă de progres uriașă. Și aș, aș uh, referi la două um, lucruri. La CETA, preferințele se ridică la 37% cu Canada. Și aș vrea să discutăm mai clar despre motivele care duc la această rată destul de scăzută. Ce măsuri aveți de gând să luați pentru a spori această cotă cu întreprinderile europene? Cum le veți ajuta? Cum veți lucra mai bine cu statele membre astfel încât uh, această cotă să crească. Statele membre se află în curs de ratificare a EUCETA și cred că este un moment foarte propice. În al doilea rând, în ceea ce privește achizițiile publice, nu există niciun fel de capitol specific în raport pe aceste chestiuni. Ori există multe capitole pe IMM, ori pe indicații geografice, ori și în acest sens e vorba de ceva strategic și avem nevoie de mai multe cifre pentru a putea apăra interesele europene și pentru a asigura realmente reciprocitatea. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu, Christoph Hansen. Vă mulțumesc, Bernd, și mulțumesc Comisiei pentru această prezentare atât de completă Salut faptul că avem acum un capitol și pe IMM-uri, pentru că IMM-urile reprezintă 86% din toate întreprinderile europene care fac exporturi. Însă, eu tare mi-aș dori să văd ceva mai multe detalii, mai, date mai amănunțite în privința IMM-urilor. Pentru că nu avem cota IMM-urilor în uh, cifrele generale. Deci am o întrebare pentru comisie și anume, de ce nu avem date amănunțite în această privință și defalcate pe statele membre? A, a, acestea ne-ar uh, permite să avem o imagine de ansamblu mult mai clară pe IMM-uri. Costurile de intrare pe noi piețe Uh, sunt mai mari pentru IMM-uri decât pentru celelalte întreprinderi. Deci unul dintre obstacole cele mai mari până la urmă reprezintă conformitatea cu regulile de origine. Deci am o, încă o întrebare pe, pentru comisie. Aveți, ați luat în uh, vedere niște instrumente suplimentare pentru IMM-uri care să le ajute să depășească aceste obstacole legate de regulile de origine? Mulțumesc, domnul Lowell. Vă mulțumesc. Și eu am o întrebare privind domnul Warborn, pardon, pardon tot o întrebare despre IMM-uri și mă bucur că avem un capitol special privind IMM-urile și aș vrea ca comisia să ne spună mai multe în această privință. Deci am două întrebări privind IMM-urile. În primul rând, orientările pe care le pune la dispoziție comisia vizând uh, uh, regulile de origine, uh, indicațiile geografice și așa mai departe, dar ar ușura viața IMM-urilor să veniți cu mai multe date. Înțeleg că problema este foarte uh, complexă, dar nu veniți doar cu orientări. Propuneți ceva mai mult de atât. Și apoi, în privința capitolului IMM-uri din uh, nourile, noile acorduri de liber schimb, foarte bine că există, cu CETA înțelegem că există niște aranjamente speciale pentru IMM-uri. Acordul pentru IMM-uri sau nu mai știu cum se cheamă exact. Dar e vorba de un capitol pentru IMM-uri care a, a fost uh, introdus în acordurile de liber schimb după CETA. Ce se va întâmpla cu celelalte acorduri? putem să facem acest lucru cu majoritatea acordurilor de liber schimb, deci să avem acorduri pe IMM-uri cu mai toate acordurile? Mulțumesc! Doamna Cavazzini, vă mulțumesc pentru această prezentare extrem de interesantă. Eu am două întrebări rapide. În anii precedenți, Parlamentul European a cerut, dar a și măsurat impactul asupra economiei reale, deci pe PIB, crearea de locuri de muncă. Aveți cifre în acest sens? Sau aveți de gând să o faceți în anii următori? Ar fi de mare utilitate să vedem care e impactul asupra economiei reale. A doua întrebare. Aveți de gând la comisie să faceți o evaluare de impact a durabilității ex post? Nu o să vă uimească faptul că urgența climaterică ne preocupă foarte tare. Emisiile în, în creștere ne preocupă și ar fi bine să vedem cam, cât, cam câte emisii de CO2 uh, aduc în plus aceste acorduri. Mulțumesc, Helmut Scholz. Vă mulțumesc. Și eu țin să mulțumesc Comisiei pentru această prezentare foarte amănunțită a raportului, însă mă întreb dacă trebuie să continuăm cu a ne concentra pe cifre sau mai degrabă să ne orientăm asupra uh, impactului asupra economiei reale și asupra uh, societății s-a vorbit despre IMM-uri. Sunt întru totul de acord cu întrebările formulate în acest sens. Chile, spre exemplu, Ecuador, realitățile din aceste țări și dacă e să compar cifrele din raport, văd că există niște lacune între cifrele din raport și realitatea din stradă din aceste țări. Deci, în ce uh, mod comerțul nostru îmbunătățește situația din aceste țări sau, din potrivă, nu face decât să adâncească problemele din țările respective. Eu cred că trebuie să introducem și alte criterii în evaluare și în raportare. Există o raportare în privința societății bunăstării. Deci să nu mai luăm doar uh, PIB-ul în calcul. Noi încercăm să înțelegem ce presupune aceasta și pentru uh, cooperare economică și pentru uh, fiecare sector în parte și pentru societate în general. Cred că ar trebui să fiți ceva mai uh, curajoși Sunt de acord că durabilitatea, schimbările climatice sunt foarte importante și că merg mână în mână cu comerțul. Mulțumesc, doamna Catlin Van Brent. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare. E clar că vom reveni asupra acestei chestiuni, dat fiind acest raport. Și eu am două întrebări, oarecum în direcția celor spuse de domnul Schulz. Da, avem cifre pe exporturi, pe importuri, toate bune și frumoase, foarte interesante, dar ce se întâmplă cu impactul durabil la adresa societăților noastre? Impactul asupra economiei și uh, creierii de locuri de muncă. S-ar putea extrapola oare aceste cifre pentru a vedea ce se întâmplă în relație cu crearea de locuri de muncă în Uniunea Europeană și asta și la nivel regional și național? Ar fi foarte interesant de văzut care este acest efect. Apoi, în ceea ce privește capitole TS de uh, comerț și dezvoltare durabilă. Acestea s-au dezvoltat de la începuturile acestor capitole, intensitatea a crescut, punerea în aplicare de asemenea, dar există oare o efecte vizibile uh, Um, între capitolele TSD de primă generație și cele de acum, în politica de mediu, la adresa ONG-urilor și așa mai departe. De deci există vreun impact calitativ al acestor capitole? Mulțumesc, Heidi Hautala. Mulțumesc. Încerc să înțeleg cam cum s-ar putea US ocupa de cazurile cele mai grave de exploatare a lucrătorilor. Tocmai ce am aflat că Statele Unite, dat uh, fiind noua lege antisclavie, se interzice întru totul produsele uh, pe baza sclaviei. În Malaezia există o problemă uriașă cu migranții și uh, faptul că aceștia practic sunt uh, uh, puși la muncă silnică. Spre exemplu, există cazul producătorilor de mânuși de cauciuc. Dar care ar putea fi și răspunsul Uniunii Europene la adresa acestui fenomen extrem de grav și care este în curs de înrăutățire. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să susțin și eu cu hotărâre comentariile făcute de către colegii care s-au referit la IMM-uri, însă aș fi vrut pur și simplu să vă mai adresez o întrebare referitor la acest subiect. Când am introdus această problemă a IMM-urilor, este un elan așa din partea dumneavoastră sau uh, ați constatat să existe deja o reacție pozitivă sau un anumit tip de interes și din partea partenerilor uh, noștri? Sau ați considerat că există și un avantaj în a ne ocupa mai îndeaproape de IMM-uri în aceste acorduri comerciale? În al doilea rând, uh, ce am aflat din partea dumneavoastră au fost mai degrabă statistici și nu cred că raportul este unul strict de statistică, ci uh, e și un aport de analiză și așa încât sunt de acord cu toate acele comentarii care spuneau că e nevoie să aprofundăm și să înțelegem mai bine care sunt urmările acestui acord de liber schimb de parte și de alta. Însă aș dori în acest caz să vă întreb, vă pun o întrebare. Spuneați că în momentul în care se fac comparații cu acordurile uh, de liber schimb ale, din cadrul OMC, cred că, dacă nu mă înșel, OMC-ul a avut o creștere mai rapidă. Asta pentru că uh, partenerii noștri tranzacționează cumva împreună cu noi în temeiul relațiilor care există în cadrul OMC, deci mă tem că nu este aceasta o explicație. Adică există și o analiză mai profundă a motivului pentru care rata de creștere este mai scăzută în cadrul acordurilor de liber schimb decât în cazul tranzacțiilor OMC. De ce aceste acorduri de liber schimb sunt literalmente mai reduse. Și când spuneți dumneavoastră că s-a anunțat o creștere în 2018 ca urmare a ridicării restricțiilor, vedem acest lucru și, nu știu, din perspectiva unor evenimente, ce efecte comparăm facem o comparație a tendințelor pe termen mediu sau pur și simplu arătăm că anul acesta, pentru că acestea au fost tendințele, nu o să mai fie niciun fel de creștere sub nicio formă sau nu la fel de rapidă. Adică se ține cont și de modul în care vedem noi schimbările pe termen lung. Și ultima întrebare, ne puteți da detalii în legătură cu unde ne aflăm în desemnarea acestui ofițer, acestui reprezentant principal pentru comerț? Ce puteți spune în acest moment față de ceea ce știam deja de la doamna von der Leyen și din partea Comisiei? Mulțumesc foarte mult! Următorul, ultimul orator este domnul Burja. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumim pentru raport. Cred că analiza, precum și comentariile făcute, sunt mult mai interesante, așa încât vă mulțumim foarte tare pentru că ați prezentat această imagine a evoluției geopolitice referitoare la protecționism și la efectele deschiderii piețelor, la efectele unui comerț bine reglementat, întrebarea mea este dacă avem o imagine de ansamblu suficient de elocventă. Cu alte cuvinte, există piețe unde nu există niciun fel de bariere tarifare, niciun fel de bariere comerciale, aveți cumva o perspectivă referitor la nivelul nostru de competitivitate? Putem oare intra în concurență cu alte țări și pe alte meridiane? În UE, cam 2% din PIB se investește în cercetare și proiectare. Pe plan mondial, alte țări uh, alocă procente mult mai mari și, deși nu ar trebui să existe niciun fel de bariere tarifare și niciun fel de altă natură, și, în general, nu ar trebui să existe niciun fel de bariere sau să existe o problemă de competitivitate, vă întreb dacă noastră cunoașteți acești factori. De asemenea, există date de la Eurostat unde se face o deosebire între bunuri și servicii. Considerați că este în continuare, rămâne în continuare un uh, criteriu corect, din ce în ce mai multe produse de export sunt greu de categorisit, ce se încadrează la bunuri, ce se încadrează la servicii, ce părere aveți despre mecatronică, aveți dumneavoastră o părere referitor la această îmbinare de hardware și software? Mulțumesc foarte mult și eu sunt ultimul care vă adresează o întrebare. Există foarte multe lacune în prezentarea dumneavoastră și de fiecare dată când vorbiți de aceste lacune, atunci soluția este aceea a unui ofițer, spuneați noastră, de, mă rog, punere în practică și când asta ar fi panaceul. V-aș întreba când o să vină comisia cu detalii suplimentare în legătură cu acest mister. Au rămas 9 minute, trebuie să încheiem exact la 10 dezbaterea noastră. Vă rog să răspundeți. Mulțumesc. O să încerc să răspund acestor întrebări în cele 9 minute, dar cu siguranță și cu mare plăcere putem și într-un grup restrâns să dezbatem subiectul. Referitor la CETA, cu siguranță că am analizat și analizăm motivele. Vă spuneam că deja în ceea ce privește exporturile către Canada, stăm prost la transporturi. Uh, și ne preocupă acest subiect uh, pentru că, într-adevăr, există partea de tarifare, nu s-a ajuns acolo și există o serie de adaptări necesare pentru unii dintre marii exportatori, însă vreau să subliniez faptul că noi ținem legătura cu aceste companii, avem o comunicare cu ei și facem tot ce putem, atât la Ottawa, cât și uh, noi, partea europeană, încercând tocmai să sporim uh, punerea în practică, transpunerea doar a CETA, ci a tuturor acordurilor și avem o serie de întâlniri cu statele membre încercând să îmbunătățim uh, activitatea noastră cu rețelele, precum rețeaua europeană, rețele de parteneriat, precum și o serie de instrumente pe care le-am dezvoltat și care urmează să fie prezentate la începutul anului viitor, prin care vom spori și îmbunătăți, moderniza, de fapt, datele și bazele de date referitoare la accesul pe piață. Ne dorim un portal de tip ghișeu unic și, în egală măsură, ne dorim uh, informații specifice în legătură cu o serie de acorduri de uh, liber schimb. Mă rog, nu doar, ci și o serie de informații foarte specifice, iar acest lucru sperăm noi că va produce și efecte către alte uh, site-uri um, din țările membre și nu numai și alte resurse. Um, referitor la IMM-uri, multe dintre sugestii au venit de la dumneavoastră și ne-ați atras atenția care ar fi zonele cele mai complicate. În 2016, ponderea exporturilor uh, IMM-urilor către țările certe, precum și uh, valoarea acestora, se ridică la circa 86% ca pondere numerică și 36% ca volum. Uh, nu avem statistici referitor la acorduri de parteneriat pentru IMM-uri, pentru că statele membre nu transmit acest gen de date către comisie. De asemenea, știm prea bine că nu la IMM-uri se încheie discuția, ci de acolo în CPA. Vorba de recomandările CETA, da, într-adevăr. Noi am acceptat în prima reuniune am fost de acord uh, să punem bazele unui schimb de informații foarte consistent și niște puncte de contact uh, de o parte și de alta. Dacă vreți, cumva seamănă situația cu ce am discutat la IMM-uri și, într-adevăr, toate aceste acorduri noi includ și uh, prevedere referitoare la IMM-uri și, dacă nu mă înșel, Ultimul capitol este cel cu Australia, deci da, într-adevăr, suntem pe deplin conștienți de ce înseamnă acest lucru. Referitor la locurile de muncă create, există și un studiu în acest sens. Locuri de muncă create pe bază de schimburi comerciale, nu doar pe acorduri preferențiale, cifra este cel puțin impresionantă. Reiese de acolo că 36 de milioane de locuri de muncă depind de exporturile în afara UE și le este de asemenea că între 2000 și 2017 locurile de muncă întemeiate pe exporturi, toate categoriile de exporturi, nu doar pe bază de acorduri preferențiale, au crescut cu 6%, deci s-au creat 14 milioane de noi locuri de muncă. Ați spus și dumneavoastră și nu numai că și de data aceasta statisticile nu sunt uh, punctul final, ci uh, punctul de pornire. Vom intra în detalii, de acord, însă uh, ca să vă răspund dumneavoastră și care ați semnalat această problemă a statisticilor, ce să vă spun? Da, să sperăm că vom uh, spori analiza noastră și să vă putem oferi motivele pentru care multe dintre uh, recomandările dumneavoastră nu au legătură cu aplicarea acordurilor de liber schimb, ci alți factori, motiv pentru care ne-am propus și să analizăm alte um, tipuri de măsuri. E vorba de schimbarea competitivității, cotei de piață în țările terțe față de alte țări terțe, însă vom încerca și să ne concentrăm pe mediul economic în țările partenere. Într-adevăr, acest lucru se întâmplă pentru cu unii dintre partenerii noștri, sau cel puțin a fost cazul pentru Corea, unde a apărut acest studiu ex post în 2018 și, din câte știu eu, includea și niște prevedere referitoare la dispoziția de dioxid de carbon, referitor la întrebarea dacă evaluările ex post vor fi deschise pentru toate sau redeschise mai degrabă pentru toate acordurile noastre referitor la emisia de dioxid de carbon. Pot să vă spun că acest tip de evaluare ex post este valabilă și se face pentru toate acordurile de liber schimb la 5 ani de la intrarea acestora în vigoare. pentru aspecte de valoare caritativă, dar într-adevăr, există dacă comerț și dezvoltarea durabilă există o serie de aspecte pentru care e nevoie de o cooperare cu organizațiile societății civile, exploatarea angajaților. La acest capitol, când discutăm cu aceste țări, le cerem să ratifice Convenția Organizației Internaționale a Muncii, inclusiv în ceea ce privește munca silnică și deși nu au ratificat aceste convenții, deja sunt obligați să respecte principiile convenției și, practic, asta facem. Referitor la IMM-uri, există un interes major din partea partenerilor noștri, astfel încât, nu știu, împreună cu Canada, să susținem IMM-urile, încercăm să vedem cum putem comunica mai bine, ce instrumente uh, se pretează mai bine. Există, practic, o serie de uh, parteneriate pe care le avem în cadrul parteneriatului estic, deci există un interes și un interes sporit. Mai departe, există o întrebare referitoare la Eurostat. Mă iertați că nu reușesc să vă răspund, însă uh, cu plăcere o să încercăm să vedem care este relația pentru aceste de produse și ultima chestiune referitor la acest ofițer, acest însărcinat cu punerea în aplicare. Cred că va fi de resortul noi comisii să hotărască în ce mod comisarul desemnat, mă rog, care a trecut de uh, audieri, a spus cam cum uh, intenționează el să dialogueze și cu demnitate de rang înalt și cu cei care se ocupă de comerț și cu comisia de resort din Parlament. Practic, principalul rol va fi acela să încerce să înlătură piedicile în calea aplicării angajamentelor noastre comerciale, inclusiv deci acord de liber schimb. Da, și noi așteptăm toate aceste nominalizări. Vă mulțumesc pentru atenție și vă stau cu plăcere la dispoziție pentru orice alte schimburi bilaterale. Mulțumesc! Și bineînțeles, trebuie să aprofundăm discuția cu siguranță, spune domnul președinte. Există o serie de chestiuni uh, care nu au fost uh, epuizate, așa încât sunteți așteptați să reveniți și să punem în practică aceste acorduri. Bun, dragi colegi, mulțumesc foarte mult! Cu asta se încheie punctul 21 de pe ordinea noastră de zi. Punctul 22 este votarea. Am ajuns la vot. Asta avem un singur punct pe lista de vot. Și înainte de a trece la vot, o să facem o testare a votului pentru că avem o votare electronică și toată lumea, vă rog, pregătiți-vă. Cartela de vot s-a deschis. Votarea. Test. Verificarea votării. A votat toată lumea. Avem un vot plus de la PP. S-a închis uh, votarea. De test, bun, iată că a trecut, da. Acum începe votarea reală. Votăm uh, acordul referitor la uh, carnea de pui, pieptul de pui importată din Ucraina. Să deschizi votul. S-a închis votul. Și iată, este adoptat. Mulțumesc foarte mult pentru această sesiune de votare. Și trecem mai departe la punctul 23. Grupurile de monitorizare și activitățile lor. Așadar, grupurile de monitorizare sunt uh, parte integrantă, după cum se știe, ale activității Comisiei INTA și avem 38 de grupuri de monitorizare și dat fiindcă sunt, spuneam, partea integrantă a comisiei noastre, trebuie să cunoaștem cum funcționează ele și ce rezultate obțin aceste grupuri de monitorizare, motiv pentru care avem acest punct pe ordinea de zi, periodic. De asemenea, ea urmează de obicei uh, după sesiunea de votare. Așadar, vă rog să faceți liniște. <laughs> Liniște, vă rog. Deci, Vă spuneam, întotdeauna are loc această discuție după votare, tocmai pentru că sunt mulți membri prezenți în sală și avem trei grupuri de monitorizare. Patru avem care se întrunesc. Primul se referă la Africa de Est și de Sud, iar raportorul este reprezentat de către Heidi Hautala. Yes, um, uh, chair, um... Domnule președinte, da, iau cuvântul în locul colegii noastre, Eli Cianș, care este raportorul desemnat și președinte al grupului de monitorizare referitor la Africa de Est și de Sud. Acum sunt un pic uh, încurcată pentru că mi-a dat mesaj că ar trebui să prezint tocmai ce mi-a venit mesajul de la ea. Bun, știți că suntem uh, cum o instituție care nu mai folosește deloc hârtie, treaba e că mă descurc mai greu fără hârtie, mulțumesc. Așa e precum cismarul care nu are, care nu e încălțat. Bun, spuneam, Ellie Chowns a prezidat prima această reuniune a grupului de monitorizare, a grupului din Africa de Est și de Sud, pe data de 9 octombrie și Reuniunea a avut loc uh, și au fost reprezentate, să spunem, cam toate grupurile politice, pe lângă reprezentanții DigiTrade, au fost și reprezentanți, bineînțeles, uh, și reprezentanții Parlamentului European la adunarea parlamentară pentru Africa, care e și Pacific. După mai mulți ani de aplicare acestui parteneriat, împreună, în, mă rog, la inițiativa Mauritius, au hotărât să lanseze din nou uh, această candidatură a lor pentru aderarea la acordurile de parteneriat interimar și aprofundarea acestor, astfel încât să se depășească simplul acces pe piața al bunurilor. Iar aceste noi negocieri vor include o serie de dispoziții referitoare la regulile de origine, servicii de tranzacționare, investiții, achiziții publice, proprietatea intelectuală, dreptul de proprietate intelectuală, agricultură, comerț și dezvoltare durabilă. Prima rundă de discuție este prevăzută pentru luna ianuarie și s-a convenit deja o foaie de parcurs cât se poate de ambițioasă. Aici sunt incluse 45 de runde de negociere anual și un orar indicativ prin care se încearcă încheierea negocierilor până la sfârșitul 2022. Primul reuniunea grupului de uh, monitorizare uh, a subliniat importanța schimbărilor climatice, în deosebi pentru țările insulare din Africa de Est și de Sud și, de asemenea, acest grup de monitorizare a subliniat pe importanța implicării societății civile pe abordarea chestiunilor esențiale și s-a dorit să ne asigurăm că există măsuri de protecție pentru ca anumite țări să nu devină un fel de uh, paradisuri fiscale pentru anumite corporații. De asemenea, durabilitatea și valoarea de impact urmează a fi evaluate în paralel cu aceste negocieri, însă rezultatele nu vor fi uh, disponibile decât peste 2 ani de zile, timp în care vom uh, monitoriza în continuare progresele înregistrate de aceste evaluări și de diferențele între aceste regiuni, mai ales că este vorba despre chestiuni care țin de mediu și de drepturile omului, așa încât colega noastră, doamna Eri Chance, um, se așteaptă ca următoarea lună să aibă loc în luna ianuarie. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu. Dacă aveți întrebări, dacă vreți să faceți observații, nu este cazul, atunci trecem direct la grupul de monitorizare referitor la uh, relația comercială între UE și Statele Unite. Am avut această reuniune pe 23 octombrie și mm, principalul punct pe ordinea de zi, firește că l-a reprezentat sentința OMC în legătură cu, mă rog, finanțele, eh, subvențiile acordate Airbus și a contingentelor tarifare în relația cu Statele Unite, impuse de către Statele Unite, de fapt, și am discutat situația, iar momentan nu există disponibilitatea din partea părții americane să renegocieze aceste contingente tarifare, cred că datează situația de vreo jumătate de an, de prin mai-iunie și practic am văzut că există subvenții acordate, subvenții compensatorii acordate celor de la Boeing așa încât ne așteptăm la o escaladare a situației, așa încât uh, situația care se impune este să fie una găsită prin negociere, dar nu există niciun fel de negociere și nici nu se întrezărește această perspectivă. Bun, cred că vom avea cât de curând o nouă reuniune acestui grup de monitorizare și vom discuta viitorul OMC și a um, organismului de apel, de contestații, după data de 13 noiembrie, ca o eventuală dată de a introduce a cotinetelor tarifare și la automobile. Ähm, da, e un grup de monitorizare foarte important. Aveți cumva întrebări? Se pare că nu. Trecem la grupul de monitorizare pentru Asia. S-a întâlnit în 5 noiembrie, tot Heidi Hautala este raportor. Mulțumesc! Uh, n-am niciun document uh, scris. Uh, primul, prima reuniune a acestui grup s-a referit la reluarea potențială a negocierilor cu Taiwan. După cum știți, au avut loc acolo alegeri Așteptăm uh, să vedem uh, evoluții pozitive în domeniul democrației. Peter Bergs, uh, director activ pentru Asia de la DigiTrade, DigiTrade a fost prezent la această reuniune și ne-a explicat cum stau lucrurile. Într-adevăr, Thailanda este a doua economie ca dimensiune din ASEAN și este pe locul 4 ca populație în regiune. Deci, Economia tailandeză este foarte diversificată, are un sector industrial foarte puternic și cercetarea și dezvoltarea e tot mai importantă. E a treia piață după China și Japonia pentru Uniunea Europeană din Asia. Cu toate acestea, nu este o piață ușoară pentru companiile europene care sunt destul de îngrădite în acțiunile lor locale pentru că există măsuri discreționare uh, Uh, mai ales în uh, legislația internă din Thailanda. Comisia Europeană a primit uh, mandat de negociere pentru a negocia în 2006, deci pentru a negocia cu aceste țări în grup, în urmă cu 13 ani, dar în 2009 s-a luat hotărârea de a negocia separat acordul de liber schimb cu țările ASEAN, datorită faptului că nu se obțineau progrese în negocieri și uh, s-a explicat uh, că cauza o reprezintă evoluțiile diferite în aceste țări. Am avut uh, patru runde de negocieri până la uh, puciul imunitar din 2013, când au fost uh, înghețate. În 2017 am uh, reluat uh, treptat uh, relațiile, am înregistrat mici progrese, apoi uh, în martie 2019 au avut loc alegeri și s-a format un nou guvern în iulie anul curent. Deci, uh, Uh, în concluziile Consiliului din octombrie, se spune că e nevoie de noi uh, pași uh, pentru a relua cu adevărat negocierile. Deci este o proced- e, e anumită prudență. Ambii parteneri și-au reluat negocierile pentru a pregăti reluarea negocierilor efective din perspectiva Comisiei Europene, ni s-a spus că obiectivul este să se finalizeze, finalizeze negocierile și să se prezinte un acord de liber schimb dacă uh, negocierile uh, sunt reluate. Deci, Thailanda trebuie să hotărască dacă dorește un acord uh, de liber schimb Uh, sau uh, doar un sistem preferențial. Uh, condițiile pentru noi să respecte reformele administrative și legale a pescuitului care să ducă la înlăturarea cardului galben în ianuarie 2019 și respectarea convenții, um, convențiilor de la Organizația Mondială a Muncii. Trebuie să de coerență cu alte dispoziții din alte acorduri comerciale. Noi ne-am axat mai mult pe probleme legate de democrație, drepturile omului și condițiile de muncă din țara respectivă și câteva uh, detalii legate de acest acord de liber schimb. S-a discutat o chestiune uh, Uh, folosirea muncii silnice de către companiile tailandeze. Aici Uniunea Europeană trebuie să trateze subiectul cu seriozitate pentru că implică și uh, exploatarea lucrătorilor migranți. Și chiar uh, apărătorii acestora pot fi sancționați și pot ajunge în instanță, ceea ce nu putem accepta. Negocierile urmează să fie reluate în două luni și dacă totul uh, uh, evoluează cum trebuie, sigur, totul depinde de uh, procesul intern din Thailanda. Poziția de negociere a Comisiei Europene se bazează pe mandatul din 2006 și pe mandatul pe investiții. Comisia Europeană este optimistă în ce privește durata negocierilor, având în vedere precedentele cu Singapore și Vietnam, deși Comisia recunoaște că Thailanda va fi un caz mai plin de provocări și e greu să uh, estimăm cu exactitate negocierile. S-ar putea să dureze 3 până la 4 ani. Pentru a conchide, pentru uh, guvernul thailandez, prioritatea o reprezintă acordul cu UE și nu cel cu SUA. Aș dori să știu dacă aveți întrebări. Se pare că nu. Atunci trecem la ultimul raport pentru astăzi. Regulile OMC cu privire la comerțul electronic. Domnul Danti a fost negociator. Mulțumesc, domnule președinte. Vă spun că ieri am avut prima noastră întrunire cu grupul de monitorizare. Am depus o muncă susținută, a fost de altfel și prima ocazie cu care am analizat toate aspectele care țin strict de negociere. După cum știți, negocierile au fost lansate în ianuarie anul, anul acesta și 80 de țări membre ale OMC fac parte în această negociere și se impune să subliniem că principalii actori globali sunt prezenți începând cu Uniunea Europeană, SUA, Brazilia, însă sunt o serie de țări care nu participă la aceste tratative, India și Africa de Sud, dintre țările cele mai mari. Mm, depus o muncă foarte utilă, după cum știți. Există o serie de obiective specifice ale acestei negocieri, și anume aceea de a spori uh, fluxurile de comerț electronic uh, pe plan mondial, înlăturând barierele nejustificate în calea vânzărilor transfrontaliere. Trebuie îmbunătățită calitatea tranzacțiilor, a încrederii consumatorilor în ceea ce privește mediul online, combaterea spamului, sporirea participării IMM-urilor și micro Acestea au fost detalii, să spunem, aspectele cele mai mici, apoi au fost identificate o serie de puncte în jurul cărora să spunem, au loc aceste negocieri și care uh, au demarat în trombă cumva pentru că aceste negocieri uh, sunt gestionate de către Australia, care este țara care conduce, deci, negocierile. Calendarul a fost unul foarte intens a avut loc o ultimă rundă de negocieri în urmă cu două săptămâni, urmează o nouă rundă de negocieri până la sfârșitul lunii noiembrie și va mai exista o nouă întâlnire la nivel de ambasadori uh, la, până la jumătatea lunii decembrie. Bineînțeles că subiectele discutate sunt numeroase și este înțeles că există o ciocnire a unor perspective și a unor obiective diferite din partea actorilor la scară mondială Practic este și o tentativă din partea Chinei de a interveni uh, cumva uh, și de a exploata acest instrument încercând să își impună rolul pe care îl joacă ea în ceea ce privește tehnologia digitală. La fel și Statele Unite, de altfel, și ei își doresc să joace un rol prin care să fie garantate o poziție de forță, să spunem, pe care o au de ceva vreme și uh, ar trebui, practic, să fim suficient de optimiști până la urmă și să urmărim cu hotărâre modul în care vor evolua aceste negocieri. Grupul nostru de lucru a avut ieri posibilitatea, timp de oră și jumătate, să analizeze cadrul general al actualei situații a negocierilor. Vom urmări în continuare cum evoluează lucrurile capitol cu capitol și cum merg negocierile. Mulțumesc. Întrebări dacă aveți? Thanks a lot. Nu, mulțumesc. Continuă, bineînțeles, activitatea la grupurile de monitorizare. Mulțumim. Trecem acum la punctul 24 de pe urna de zi avem o dezbatere cu privire la relațiile comerciale cu Bangladeshul. Este o țară care este un principal beneficiar al programului Ocean afară de arme a Uniunii Europene și, bineînțeles, face obiectul unei monitorizări specifice datorită tragediei de la Hana Plaza din urmă cu câțiva ani Noi ne-am uh, implicat în acest uh, pact de uh, durabilitate și o parte din el vizea acordul care a fost încheiat. Noi suntem foarte implicați în acest proces de a îmbunătăți situația în sectorul textilelor în Bangladesh, situația lucrătorilor. Am avut și o delegație acolo în ultimul mandat. Așa cum am spus, acordul a fost încheiat, iar situația e cum este. Va trebui să ne gândim cum putem să continuăm și de aceea mă bucur că avem, iată, posibilitatea de a avea o dezbatere acum, după ce o delegație a avut loc, uh, s-a dus luna trecută din partea Comisiei Europene și a Serviciului pentru Acțiune Externă. Așteptăm în primul rând raportul Comisiei și al uh, Serviciului de Acțiune Externă și apoi ne urmărează cu prezența și domnul ambasador din Bangladesh și ne va prezenta și punctul său de vedere. Avem și reprezentanții mediului de afaceri și a, a, uh, a sindicatelor. Deci, iată, vom, privi, vom primi o viziune de ansamblu. Voi da acum cuvântul, în primul rând, comisiei. Timp de 5 minute. Avem o oră la dispoziție. Vă rog, dacă se poate, să ne respectăm timpul. Vă rog, Madeleine. Bună ziua! De fapt, Nicos va vorbi numele comisiei. El uh, a fost în Bangladesh împreună cu colegii de la Parlament. Și el știe mult mai multe decât mine despre acest pact. Da, sigur, îi dăm și lui cuvântul. Notele mele se pare că sunt pline de greșeli. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru că ne acordați posibilitatea de a vorbi despre uh, misiunea noastră și despre pactul uh, privind durabilitatea. Uh, după misiune, într-adevăr, uh, ne-am dat seama cât de important este subiectul pentru comisia dumneavoastră. Aș dori să vă mulțumesc pentru contribuția dumneavoastră și pentru sprijinul puternic acordat uh, activității noastre în Bangladesh. Știu că timpul ne presează și deci nu o să uh, mă refer decât la trei aspecte. O să vă prezint puțin um, contextul pactului, apoi uh, o să vă spun câteva cuvinte despre misiune și apoi câteva cuvinte despre pact, după care aș da cuvântul colegului de la SAE. În ce privește contextul, e adevărat, domnule președinte, ce ați spus, Bangladeshul este cel mai mare beneficiar al inițiativei Totul în afară de arme. Practic, două treimi din toate avantajele merg spre Bangladesh deci vedem că acest uh, program și-a adus o contribuție puternică la creșterea economică a Bangladeshului. Vă dau câteva date statistice ca să vă faceți o idee. Avem cam 20 de miliarde de exporturi, 2 miliarde de euro economii uh, în taxe care nu sunt colectate această inițiativă a dus la o creștere spectaculoasă, 6-7% pe an, a economiei și asta are și de-a face uh, cu faptul că s-a redus strălăcia externă, exter, uh, extremă, s-au uh, creat multe locuri de muncă în Bangladesh, mai ales în sectorul textilelor, conform estimărilor. Se pare că prin această inițiativă, totul în afară de arme, s-au creat 4 milioane de locuri de muncă 60% dintre ele fiind ocupate de femei. Deci această inițiativă a jucat un rol foarte important în uh, uh, creșterea economică în Bangladesh. Astfel, Bangladeshul uh, nu mai are statutul țării națiunii cele mai defavorizate. Sigur, ONU va trebui să ia această decizie cel mai târziu în 2024, dar în orice caz, trebuie să ne asigurăm și că foloasele acestei creștere economică ce ajungă la toți, uh, la, tot, la poporul, inclusiv la lucrători. Am avut un dialog în 2017 și ne-am dat seama că chiar dacă aveam pactul lansat în 2013 și având, chiar dacă se înregistraseră progrese în ceea ce privește uh, siguranța, siguranța la locul de muncă în uh, fabrici, se înregistraseră nu suficiente uh, progrese în ce privește uh, dreptul muncii știți că uh, uh, se impun uh, obligații asupra beneficiarilor de a aplica convenții privind drepturile muncii. Și deci, în paralel cu această inițiativă Totul în afară de arme și compactul respectiv, am avut dispoziții privind normele muncii. Aș dori să vă reamintesc, că în iunie 2018, Bangladeshul s-a angajat ferm să-și angajeze legislația pe deplin cu convențiile OMI. După cum știți, de la Geneva au apărut apărut tot felul de rapoarte negative în ce privește încălcarea convențiilor principale ale Organizației Internaționale a Muncii. Au mai existat și câteva amendamente legislative, schimbări aduse uh, codului muncii în uh, Bangladesh octombrie 2018 uh, până în uh, primăvara anului curent. Toate merg în direcția pozitivă, dar nu sunt suficiente pentru a aborda toate problemele identificate de către uh, OIM. Deci iată în ce context uh, s-a desfășurat misiunea noastră în urmă cu două săptămâni și jumătate. A fost o misiune uh, mixtă cu SAE, deci Comisia, inclusiv Departamentul de Ocupare și uh, avem și șeful de unitate de la Digi Employment care a venit cu noi în Bangladesh. Ne-am întâlnit uh, cu uh, subgrupuri privind comerțul, drepturile omului, dezvoltare și Comisia Mixtă UE-Bangladesh. Am optat să organizăm această deplasare în, acest, în această structură pentru că doream să transmitem mai multe mesaje pe mai multe canale guvernului. În această misiune ne-am întâlnit, credem noi, cu toți factorii implicanți, ne-am întâlnit cu sindicaliștii, cu Federația de Ocupare, cu ONG-urile, pe chestiuni privind drepturile omului și dreptul muncii, cu uh, companii europene, mărci europene, cu mediul de afaceri din Bangladesh, PICA EMM, organizații internaționale de la fața locului, uh, uh, reprezentanți ai ONU, FAO, UNICEF și așa mai departe. La ședințele cu guvernul ne-am întâlnit cu ministrul de afaceri externe, de comerț, al ocupării, cu Ministerul Justiției și ne-am întâlnit și cu consilierii pentru primi, primul ministru. Am avut uh, ședințe utile și am putut transmise, transmite un mesaj puternic în legătură cu faptul că trebuie să se organizeze progrese în ce privește drepturile omului și dreptul muncii, definite de către ONU și de Organizația Internațională a Muncii. Vestea cea bună pe care vă pot da astăzi este că am avut un acord privind uh, pașii următori și aici mă voi referi doar la o recomandare privind uh, aspectele de muncă. Am spus că e nevoie să se înregistreze progrese în ce privește libertatea de asociere, deci să se promulge legislație pentru a permite sindicatelor să se uh, formeze și în zonele de uh, export și să se combată hărțularea și violența împotriva sindicaliștilor. Am vorbit și despre faptul că trebuie să să ia măsuri suplimentare pentru a aborda munca copiilor. 1,2 milioane de copii, conform estimărilor, lucrează încă în Bangladesh în condiții periculoase. Majoritatea în sectorul informal, dar și asta trebuie să abordăm. Deci uh, nu încurajăm pe partenerii noștri să adopte măsuri doar în munca oficială. În ce privește inspecția muncii, E un aspect foarte important pentru că fără verificări clare nu putem să ne asigurăm că drepturile lucrătorilor sunt cu adevărat puse în aplicare. Deci, vestea bună este că am obținut un acord și o foaie de parcurs. Am obținut un acord de a unei foi de parcurs cu schimbări specifice pe chestiunile respective, cu uh, un orizont temporal. Și acest acord Uh, se reflectă și acesta este și efectul multiplicator la care mă refeream în, uh, în concluziile comise a uh, subgrupului pentru comerț și în declarația înainte de întâlnire între UE și Bangladesh. Deci este un document oficial publicat. Experții noștri se vor întâlni în curând pentru a monitoriza această foaie de parcurs. Privind pactul pentru durabilitate, el nu a fost discutat ca atare, Uh, am spus că inițiativa Totul în afară de arme și pactul sunt procese paralele, deși se întâlnesc din când în când, dar, așa cum spuneați, domnule președinte, ne vom întâlni la anul, în 2020, uh, și a fost un acord între uh, companiile respective din Bangladesh. A fost o hotărâre Uh, în instanță și ne aflăm în faza de tranziție. Știți că activitatea justiției uh, este transferată într-o structură specială creată de guvernul uh, din Bangladesh. Noi sperăm să ne întâlnim în DACA în prima jumătate a anului pentru a evalua pactul pentru durabilitate și discutăm modalități pentru a ne asigura că aceste ședințe sunt mai eficiente decât în trecut. După această intervenție succintă, aș dori să las ceva timp și pentru colegii de la SAE. Doar două minute, spune președintele, pentru că 10 minute primiserăți în total. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, că ne acordați cuvântul. Bangladeshul este un partener important pentru Uniunea Europeană în regiune. Relațiile noastre sunt foarte importante pentru multe priorități europene, securitate și stabilitate regională, migrație ilegală, cooperare pentru dezvoltare și uh, abordarea crizei uh, refugiaților Rohingya. Drepturile omului sunt o prioritate pentru dialogul nostru cu guvernul din Bangladesh și de aceea SAE a insistat să aibă loc o uh, sesiune suplimentară pe tema bunei guvernanțe și a drepturilor omului în legătură cu misiunea Totul în afară de arme. Subgrupul pentru drepturile omului ar trebui să se întâlnească doar la anul, însă am avut o ședință uh, deja. Această misiune, Totul în afară de arme, dar și subgrupul privind buna guvernanță, au abordat cuprinzător și comun înregistrările noastre în ceea ce privește drepturile omului și dreptul muncii în Bangladesh. La subgrup și uh, la multe reuniuni la nivel înalt ne-am exprimat îngrijorările în ceea ce privește chestiuni diverse, precum alegerile, societatea civilă, libertatea de exprimare, libertatea mass media, libertatea de asociere uh, uh, uciderile uh, extrajudiciare, uh, căsătorile forțate, inclusiv ale copiilor, drepturile uh, grupurilor marginalizate, criza Rohingya și așa mai departe. Noi am uh, spus că este foarte important ca guvernul din Bangladesh să adopte un plan de acțiune național pentru a implementa recomandările uh, universale, Uniunea Europeană va aborda și Comisia Electorală din Bangladesh pentru a monitoriza Uh, alegerile. SAE urmărește să aibă un dialog uh, cu privire la angajamentele luase, luate la ședința din uh, octombrie din Dhaka și contăm pe guvernul din Bangladesh să abordeze che- prioritățile cheie și să aibă o abordare constructivă a acestui proces. Mulțumesc! Mulțumim! Și acum, domnule ambasador, aveți cuvântul, aveți posibilitatea de a lua cuvântul timp de 5 minute. Uh, thank you very much for... Vă mulțumesc foarte mult pentru invitația lansată de a participa la reuniunea dumneavoastră. Uniunea Europeană uh, este alături de Bangladesh de mulți ani uh, și această relație a dus la multe Um, evenimente de succes, dar mult prea adesea trecute cu vederea. Bangladeshul a, se ilustrează acum prin creșterea sa economică, dar și prin îmbunătățirea multor indicatori sociali, inclusiv cel al uh, situației femeilor. Contribuția Uniunii Europene este foarte importantă. În privința Rohingya și uh, pactului privind schimbările climatice, ei bine, acestea ne pun în pericol multe dintre obiectivele de dezvoltare. Mai mult de 62% din uh, exporturile, totul în afară de arme, către Uniunea Europeană, arată că mm, Bangladeshul e așa un fel de copil de suflet. Uh, al acestui program. Dar e drept că multe milioane de persoane au ieșit de, de sub pragul sărăciei grație acestui program. Acest program nu trebuie să fie pus în pericol sub pretextul unor deficite în, realiste în țările beneficiare. Și dacă tot vorbim despre deficit, trebuie să spun că s-a schimbat tonul în uh, ceea ce privește industria textilă din Bangladesh, pentru că condițiile s-au îmbunătățit din 2010 încoace. 693 de sindicate s-au uh, înregistrat din 2013 uh, încoace și 3800 de fabrici au fost inspectate pentru în ceea ce privește um, instalațiile de paza și stingerea din incendiilor. Comitetele de securitate și comitetele de sănătate în muncă au devenit obligatorii pentru toate fabricile. S-a încheiat un acord pentru a asigura o tranziție lină către regimul independent de monitorizare pentru industria textilă și pentru uh, Consiliul de Durabilitate. Nu prea se știe faptul că Bangladeshul dispune acum de unul dintre cele mai mari uh, numere de Uh, fabrici verzi la nivel mondial. Prețurile de import ale hainelor din Bangladesh au uh, scăzut la 6,3% pe piața europeană în perioada 2014-2018. Pentru a promova durabilitatea este nevoie ca acest, această tendință în domeniul hainelor să fie uh, inversată. Decidenții politici europeni trebuie să analizeze această chestiune pentru a asigura o fixare a prețurilor um, justă și echitabilă, să nu mai fie lăsate doar la latitudinea pieței. Este în interesul nostru al tuturor să promovăm o muncă decentă și niște relații de industriale sănătoase. S-au făcut schimbări importante prin intermediul consultărilor tripartite uh, în codul muncii din Bangladesh la începutul acestui an. Mecanismul de supraveghere Uh, și recomandările acestuia în domeniul uh, muncii au fost foarte serios luate în calcul și de curând tocmai ce am acces la cerințele Uniunii Europene pentru a consolida conformitatea cu dreptul muncii și drepturile omului. Partenerii noștri sociali și alți uh, actori importanți vor continua să fie întru totul implicați în dialog. Ne-a uimit faptul că unii delegați uh, ai lucrătorilor la OIM s-au plâns de Bangladesh uh, la Geneva, dar asta fără niciun fel de consultare prealabilă la nivel național. Uh, informațiile prezentate la Geneva au fost întru totul incorrecte, în conformitate cu articolul 26 uh, din uh, legislația OIM, în ceea ce privește alegerea regimului cel mai favorabil. Ar trebui să se ia în seamă și uh, forma de guvernământ, dar și... Mă scuzați, nu mă mai lungesc mult dar și cuvântul de spus al delegațiilor uh, angajatorilor. Ar fi logic ca Uniunea Europeană să se concentreze pe o platformă unică, precum cel din pactul de durabilitate, și să nu se mai facă apel la N forumuri în numele acestei monitorizări. Pentru că sentimentele locuitorilor noștri, populației noastre, au de suferit faptul că se aplică aceeași, aceleași uh, măsuri uh, și ocale pentru Myanmar și pentru Bangladesh și că uh, s-ar spune că noi am face că am dat curs unor activități de genocid, ceea ce nu poate fi mai departe de adevăr decât realitatea. continuitatea accesului la uh, um, un acces fără bariere economice este extrem de importantă pentru noi, mai ales în relația cu Vietnamul și asta odată ce am scăpat în sfârșit de uh, catalogarea drept o țară printre cele mai subdezvoltate. Trebuie să ni se acorde și nouă facilitățile GSP+, astfel încât să nu fie penalizat succesul nostru în cadrul inițiativei Totul în afară de arme. Ar trebui să poată fi recalibrate criteriile noastre pentru GSP+. Plus. Vă mulțumesc tuturor și vă invit să vin, vizitați țara noastră, să vedeți cu proprii dumneavoastră ochi care este situația acestor elemente pe care vi le-am uh, prezentat atât de scurt. Mulțumesc domnul Stuart Newman pentru 5 minute din partea sectorului industrial. Vă mulțumesc, domnule președinte. Reprezint AMFOR deci uh, importatorii, retailerii uh, care se ocupă cu, din sectorul industrial uh, în, din Asia și din Bangladesh. Avem mai mult de 200 de membri din UE și alte țări. Noi importăm și deci profităm de tarife preferențiale precum, din țări precum din Bangladesh, dar în niciun caz nu e vorba de liber schimb. Vrem durabilitate în uh, lanțul de aprovizionare. Și trebuie, fără îndoială, să fie respectate obiectivele de dezvoltare ale obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU. Și evident, situația din Bangladesh ne preocupă. Ne interesează foarte mult. Unul dintre membrii noștri este, este membru în uh, comitetul de pilotaj și am putut observa că s-a îmbunătățit foarte mult uh, securitatea împotriva incendiilor în Bangladesh în ultimii ani, însă în iunie 2020 s-ar putea ca situația să se schimbe în rău în sistem în uh, Consiliul uh, RNG cu toții sperăm că activitatea uh, va continua în ceea ce privește paza și securitatea împotriva incendiilor, pentru că toate progresele obținute în ultimii ani nu trebuie să se piardă. BGMA, ă, mă rog, ce este foarte important la nivelul RDG este că nu există un singur membru care să dețină controlul. Nu, e vorba de șase membri de la BGMA, șase membri de la sindicate și șase membri din partea acordului. și sperăm ca președintele să fie unul neutru, poate din partea OIM. Chiar dacă va avea un rol suplimentar în ceea ce privește inspecțiile, noi sperăm ca DFA să folosească expertiza uh, BGMA și a acordului uh, în continuare. Este un lucru foarte important. Avem un uh, avem audituri independente la toate fabricile, no fabricile noastre și cele asociate din Bangladesh. E vorba de circa 13 zone Um, e vorba și de munca copiilor și de negocierile colective de muncă și așa mai departe, dar și securitatea și sănătatea în muncă. Deci, inclusiv uh, paza împotriva incendiilor. S-au constatat îmbunătățiri uriașe în ultimii ani în acest domeniu. În 2015, doar 23% din dintre fabricile din Bangladesh uh, primiseră un rating bun sau foarte bun în ceea ce privește paza împotriva incendiilor. Acum ponderea a ajuns la 65%. În ceea ce privește uh, totul în afară de arme, ei bine, preferințele acestea sunt foarte importante pentru membrii noștri, pentru că înseamnă că nu se mai plătesc uh, taxe, dar ne preocupă noile tendințe. Noi avem un rol activ în Bangladesh, cunoaștem foarte bine situația de teren. Știm că mai există probleme cu drepturile muncii, drepturile omului și așa mai departe. Deci cerem uh, guvernului din Bangladesh să întreprindă măsurile necesare astfel încât calendarul în privința căruia s-a căzut de acord să poată fi respectat. Aceste modificări trebuie să fie făcute cât mai repede cu putință. Reamintesc guvernului din Bangladesh că anul acesta Comisia a deschis o anchetă EBA la adresa Cambodgiei și tare mi este că rezultatele nu vor fi prea uh, bune la adresa Cambogiei. Uh, Bangladeshul trebuie să înțeleagă foarte clar că situația din această țară este urmărită cu foarte mare atenție de către comunitatea internațională și de către Uniunea Europeană. Îndepărtarea preferințelor um, um, Mm, poate uh, fi o consecință a unor performanțe proaste în acest domeniu și, repet, convențiile OIM sunt extrem de importante. Domnul Newman și acum doamna Saran din partea sindicatelor. Vă mulțumesc, da, în uh, numele Confederației Internaționale a Sindicatelor din 163 de țări. Noi am spus că avem uh, multe preocupări în ceea ce privește deteriorarea situației drepturilor omului în Bangladesh, care, din păcate, deține un trist record în ceea ce privește libertatea de asociere în ciuda pactului, uh, s-a înrăutățit uh, situația spațiului democratic pentru ca lucrătorii să-și poată exprima drepturile fundamentale. Evenimentele din septembrie arată uh, clar că există tendințe negative iar uh, brutalitatea uh, guvernului a fost uriașă, sau uh, s-a înregistrat un deces și multe răniri. Reprezentanții lucrătorilor au făcut obiectul unor uh, mari presiuni, cel puțin 52 de arestări de sindicaliști. E clar că dreptul la asociere uh, nu este respectat în Bangladesh. În ceea ce privește SSM, securitatea și sănătatea în mână, încă suntem preocupați că nu s-au înregistrat suficiente progrese la, la nivelul guvernului, um, chiar dacă în uh, principiu, situația în ceea ce privește paza și stingerea incendiilor s-ar fi îmbunătățit. Din păcate, nouă ni se pare că situația pe teren nu prea stă așa. Și apoi și asigurarea în caz de accidenta, accidente de muncă, de fapt, nu prea funcționează. Bangladeshul continuă să aibă niște Uh, reguli extrem de restrictive, mai ales în ceea ce privește dialogul. Dar, repet, marile preocupări uh, care există sunt în domeniul libertății de asociere. OIM și-a exprimat regretul în, această, în acest sens. Reducerea numărului minim de lucrători uh, pentru constituirea unui sindicat la 20% nu este în conformitate cu dispozițiile OIM, iar codul muncii în continuare um, prevede niște sancțiuni penale în caz de grevă și de proteste. Iar, precum uh, spuneam, uh, salariile au avut de suferit în ultima vreme. Iar în uh, zonele în care se, din care se fac exporturi, în continuare, libertatea de asociere este aproape inexistentă. Mă rog, toate aceste chestiuni nu sunt nici de cum uh, noi. Noi am adus uh, în repetate rânduri aceste elemente în atenția guvernului din Bangladesh, însă, din păcate, nu s-au înregistrat uh, progrese tangibile în ultimul deceniu. Domnul ambasador a vorbit despre plângerea adresată la adresa Bangladeshului în ceea ce privește încălcările repetate. E vorba despre mm, procedura de anchetă mm, cea mai uh, dură și drastică pe de care dispune OIM. Însă, în situația actuală, mm, practic, toate căile de comunicare și dialog au cam fost epuizate. Or, în ciuda Uh, atenție acordate Bangladeshului, mai ales după uh, Rana Plaza. Din păcate, această țară nu acordă uh, atenția necesară lucrătorilor săi. Ar trebui lansată o anchetă. Parlamentul European este rugat să sprijine ancheta OIM și ancheta în privința GSP Plus ar trebui în continuare sprijinită. Vă mulțumesc pentru această uh, prezentare foarte precisă și care a respectat și timpul acordat. Dau acum timp, uh, cuvântul uh, domnului Burhard. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, așa stimate doamne și domn. A fost într-adevăr uh, o relatare cât se poate de impresionantă și am aflat de economii de 2 miliarde, de o creștere economică de aproape 6% și am aflat faptul că Bangladeshul până în 2024 nu va mai fi în categoria țărilor cel mai puțin dezvoltate. Vedem așadar, referitor la aceste cifre, vedem că evoluția este pozitivă. Într-adevăr, se pare că acest sistem de preferințe pare să meargă în direcția cea bună. Pe de altă parte, dacă ne uităm la regulamentul GSP, dacă îl privim mai îndeaproape, constatăm că nu e vorba numai de cifrele propriu-zise și de economia propriu-zisă, de indicatori economici, ci trebuie să vedem și cum evoluează societatea și anume cel puțin în considerentul 3 și 4, acest lucru este menționat în regulamentul CSP și până în momentul de față nu s-au spus prea multe sau multe nu au fost spuse. Există încălcarea, de pildă, prevederilor legale în ceea ce privește protecția lucrătorilor și în ceea ce privește restul evoluției societății și a conducătorilor statului. Trebuie să remarcăm, de pildă, că există acest principiu al ușilor deschise și în același timp să ne uităm, să vedem că la că de la 41 a căzut pe locul 84 în ceea ce privește indicele de evoluție, de asemenea în ceea ce privește persecuția minorității religioase, de asemenea ne uităm că în anul 2017 s-a înregistrat o schimbare a manualelor, în sensul că nu trebuie să existe niciun fel de prenume, să nu mai apară prenume uh, care să aibă rezonanță creștină sau hinduistă, în egală măsură se vorbește despre o donație de un miliard de euro care să ducă la construirea unui număr mare de moschei în uh, în uh, întreaga țară, câteva sute practic. Dacă ne uităm la nivelul superior, la conducerea statului, vedem că nici acolo evoluția nu este musai pozitivă și și acest lucru uh, relev, ține de aceste puncte câte se poate de critice pe care trebuie să le menționăm dincolo de evoluția economică, pentru că a căzut între timp uh, în anul 2018 pe locul 149 din 180 de țări în ceea ce privește percepția corupției, deci o prăbușire în clasament. Sunt o sectoarele controlate de guvern sunt cele mai corupte din uh, țară, așa reze din raport și deja în 2004 exista o comisie anticorupție, se crește această comisie, însă nu a obținut niciun fel de reușită această comisie și în orice caz reiese foarte clar că opoziția politică din țară este din ce în ce mai mult expusă unor presiuni chiar din ce în ce mai mari. Dragi colegi, acestea sunt o serie de chestiuni pe care ar trebui să le dezbatem și care, din punctul meu de vedere, cel puțin până în momentul de față, nu au fost epuizate și nu au fost menționate. Mulțumesc! Mulțumim și noi și acum urmează raportorii din umbră. PP, raportul pentru PP, văd că nu e în sală și pentru doamna Anghes Virghes de la Socialdemocrații. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și pentru toate contribuțiile noastre la această dezbatere referitor la Bangladesh. Cred că, într-adevăr, implicarea Parlamentului European și acestui principiu al siguranței la locul de muncă în Bangladesh, această dezbatere durează deja de ceva ani buni și, ca să fiu sinceră, nu știu dacă să fiu cinică sau să fiu optimistă. Asta este întrebarea, pentru că e adevărat că reprimarea libertății de întrunire rămâne o realitate, la fel situația precară a sindicatelor rămâne, din păcate, și o realitate și, într-adevăr, există în continuare o blocare a um, înregistrării în sindicate, exporturile, practic, uh, și barierele la export sunt din ce în ce mai numeroase și în același timp inspecțiile forțelor de muncă nu sunt tocmai ceea ce ar trebui să fie, poate că nici măcar nu se fac. În tot cazul, Parlamentul European a cerut uh, o anchetă de tipul totul în afară de arme și să verificăm, să se vadă dacă guvernul Bangladeshului are dreptul să beneficieze de acest uh, regim preferențial în cadrul programului uh, Totul în afară de arme. Comisia Europeană a răspuns în anul 2018 spunând că purtăm acest dialog cu Bangladeshul și că vom exercita o presiune asupra lor și în continuare dacă mă uit la declarația Comisiei Comune de luna trecută, Vedem că s-a convenit un calendar și vedem că există și o foaie de parcurs. De aceea eu v-aș întreba cam ce credibilitate credeți că mai are această foaie de parcurs, ce mesaj se transmite în legătură cu uh, încetarea imp- impunității în acest proces de exporturi, când se va schimba legea muncii, care sunt calendarele lor, pentru că există motive reale de îngrijorare referitoare la libera întrunire și la faptul că poate că se fac inspecții, dar dacă inspectorii forțelor de muncă nu se duc la fața locului sau nici nu își primesc salariul, Adică, la ce mai insistăm pe protecția muncii? Mesajul pe care l-aș, adresa eu guvernului uh, din Bangladesh ar fi să întreb uh, dumneavoastră luați în serios acest calendar pentru că am tot auzit promisiuni uh, că vor schimba legea muncii, dreptul muncii, de aceea m-ar interesa și pe mine să știu dacă, care este interesul lor, poate ne poate răspunde domnul ambasador al Bangladeshului. Aș întreba cum avansează aceste pregătirile pentru situația din 2024, pentru că atunci puteți foarte bine să cunoașteți exact care sunt, uh, și foarte bine că solicitările vor fi uh, și mai presante la adresa Guvernului din Bangladesh, la uh, capitolul și în programul Totul în afară de arme. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și Comisiei și Serviciului de Acțiune Externă pentru această imagine atât de cuprinzătoare. Mulțumiri și domnului ambasador mediului de afaceri, precum și sindicatelor pentru contribuțiile lor prețioase. Îmi pare bine să aflu că dreptul muncii și drepturile omului sunt printre subiectele scoase în evidență și sper că această evoluție va fi monitorizată îndreaproape. Mă realizez și opoziției colegilor mei. Așteptăm explicații din partea ambasadorului să vedem în ce mod guvernul din Bangladesh, guvernul de la Dhaka, își propune să se concentreze mai mult pe legislația în domeniul muncii, dar m-ar interesa să aflu ceea ce a ieșit în comunicatul de presă comun după, care a fost transmis după reuniunea comună a comisilor. Și în sfârșit, ultimul alineat din acest comunicat de presă vorbește despre faptul că uh, că Bangladeshul va ieși din categoria acestor țări cele mai puțin defavorizate, lucru care ar putea să fie în folosul categoriilor defavorizate de populație. Bravo, dar aș vrea să știu informații, să-mi dați informații suplimentare în legătură cu ce înseamnă acest lucru. Care e calendarul asociat acestei ieșiri din aceste schimbări de categorie? Cum, care este perspectiva dumneavoastră și cum ne asigurăm că toate categoriile de populație vor beneficia despre urma acestei schimbări de categorie? Mulțumesc, urmează Heidi Hautala. Mulțumesc și eu. Într-adevăr, așteptările sunt foarte mari din partea acestui uh, pact de durabilitate și mi-aduc aminte de o plenară târziu noapte când discutam cu doamna comisar Cecilia Malmström, cred că țineți minte, și dumneavoastră tocmai ce se întorsese de la una dintre aceste întâlniri mixte și nu prea era cine știe ce de sărbătorit uh, cu acea ocazie. În fine, se aflase ce se întâmpla, iar impresia pe care o am eu este că, într-adevăr, guvernul din Bangladesh ar trebui să asculte foarte clar ce mesaje transmite uh, mediul industrial pentru că nu pot decât să-i mulțumesc uh, fostului uh, reprezentant pe comerțul externă care era foarte fermă și care spunea foarte clar că guvernul trebuie să întreprindă aceste forme și să le ia foarte în serios referitor la dreptul muncii și la uh, libertatea de întrunire și de asociere și am auzit foarte clar, cred că e foarte important ca um, din partea comisiei ar fi inițiativă bună să se lanseze o comisie de anchetă și noi am susține, de ce nu, concluziile acestei anchete. Situația este gravă Asta în condițiile în care tocmai am aflat care ar fi avantajele acestui și care au fost uh, câștigurile acestui program, totul în afară de arme. Așteptăm de aceea o reacție promptă. Știm că urmează o reuniune a acestui uh, grup mix. Am aflat din partea comisiei că și ei anticipează că um, acest pact să fie mai eficient, să că mai repede rezultate decât precedentul și Uh, vom adresa și noi o întrebare sau chiar comisii sau chiar vom adopta o rezoluție și vom cere într-adevăr rediscutarea situației pentru că problema este esențială și sigur că acest pact a fost cât se poate de lăudat în sensul că am făcut apel de multe ori la comisie să extindă acest pachet de măsuri și uh, către alte țări. Chiar mă interesează dacă au făcut acest lucru iar raportul uh, făcut de Anne Forey referitor la această responsabilitate socială a agenților economici uh, mă interesează cum au fost lansate aceste discuții referitor la legislația necesară pentru um, aceste programe și pentru acest tip de parteneriate. Mulțumesc. Domnul Zahradil de la ECR. N-am, n-am ce să adaug, domnule președinte. Și mai avem o solicitare doamna Cavazzini. Da, foarte pe scurt două întrebări la acele adresate de către colegii mei referitor la acest pact de durabilitate. Aș vrea să știu dacă și comisia are aceeași percepție pe care o am eu referitor la evaluarea anuală. Se mai face această evaluare anuală și dacă da, când urmează următoarea? Și, de asemenea, încă observație referitor la ce spunea domnul ambasador. E îngrijorător că, deși s-au înregistrat îmbunătățiri ale standardelor în Bangladesh, în continuare vedem o scădere a prețurilor. Și, în orice caz, sunt probleme, dar măcar există niște tentative de a îmbunătăți cât de cât regulamentele uh, Uh, și măcar prețul, sigur, prețul la uh, haine sau la uniforme, așa cum s-a spus, continuă să scadă. Întrebarea este dacă primesc uh, un preț justificat și corect lucrătorii din Bangladesh de pe urma exportor. Helmut Scholz, mulțumesc. Vreau și eu să adaug două întrebări, cât mai la obiect. Având în vedere această dezbatere de durată, de la nivelul societății din Bangladesh, întrebarea se adresează domnului ambasador, referitor la genocidul care a avut loc secolul trecut în această țară și actuala tentativă de sensibilizare în rândul generațiilor tinere din țară prin intermediul muzeelor. Întrebarea este cum de nu se bate acest lucru cap în cap cu situația în câmpul muncii, cu situația privind drepturile pe care le au cetățenii. Este extrem de important să încercăm să cârmim în direcția cea bună dezbaterea în această societate și să încercăm să îi orientăm către direcția pe care, mă rog, o discutam și cu n și cu reprezentanții OIM. Pentru că dacă nu riscăm să nu nimerim realitatea, iar noi, uh, parlamentarii, ar trebui să luăm foarte în serios răspunderea care ne revine și anume că aceste evoluții nu sunt mulțumitoare, care, iată, că revin uh, la șase ani după lansarea acestei inițiative. De deci, aceea mă interesează să știu cam care este situația. Mulțumesc! și aș sublinia și eu întrebarea adresată de către Agnes. Într-adevăr, știe foarte bine, se știe foarte bine că oamenii ăștia sunt răbdători și că sunt dispuși să dea dovadă de pragmatism în măsura în care se poate. Dar după șase ani de zile și după nu știu câte valori, de fapt, mă tem că nu prea se întâmplă mai nimic și mai ales în ceea ce privește aspecte legate de export, în situația nu este mult mai bine. Întrebarea este tot adresată Comisiei și v-aș întreba care sunt principalele repere pe această foaie de parcurs și care vor fi măsurile concrete în cazul în care nu există progrese suficiente. Credeți că va face parte această chestiune tot din fișa postului uh, viitorului însărcinat uh, cu, mă rog, aplicarea a tuturor uh, pactelor și acordurilor încheiate, noi începem să ne pierdem răzbarea. Și o întrebare acum pentru ambasadorul Bangladeshului, dumneavoastră aspirați să treceți la sistemul GSP+, plus, adică sunteți pregătiți să fiți supuși unor evaluări în cadrul programului în afară de arme, cum este cazul Cambogiei. Nicos? Da, mulțumesc, domnule președinte, și mulțumiri și distinșilor europarlamentari pentru întrebările adresate. Înainte de toate, mă voi ocupa de cea mai importantă dintre ele, și anume care este credibilitatea acestei foi de parcurs și ce calendare prevedea. Și aveți dreptate dumneavoastră, într-adevăr. Acum, deși acest program nu e chiar lansat de șase ani de zile, pentru că procesul în sine a început uh, în 2017. Am ajuns totuși la un moment esențial și, într-adevăr, mesajele au fost transmise cu hotărâre la DACA, în sensul că este imperios necesar să se ia măsuri și cât privește foaia de parcurs, nu putem decât să sperăm că ea va fi uh, modificată, asta și pentru că va implica și o serie de experți din partea UE. De data aceasta noi am explicat foarte clar că nu ar trebui să fie așa pur și simplu să, ia, să fie puși în fața faptului împlinit pur și simplu trebuie să încerce să producă o serie de modificări. Au mai realizat ei modificări, nu e vorba că nu s-au realizat modificări, uh, numai că nu erau suficiente. Adică de data aceasta uh, partenerii noștri ar trebui să participe la redactarea foii de parcurs împreună cu autoritățile, motiv pentru care vom fi parteneri în acest demers și de, în egală măsură am transmis un mesaj foarte hotărât și referitor la calendar. Nu apare explicit în declarație, însă le-am dat de înțeles că așteptăm un interval, un orizont de timp de 12, maxim 12 luni, un an și jumătate, timp în care să ia măsuri. Uh, experții noștri urmează să aibă o întâlnire cu ei și să se redacteze detaliile tehnice și dacă va fi nevoie și de alte informații, atunci cu plăcere. O să-i rog pe colegii mei care se ocupă de ocuparea forței de muncă de la Direcția de Resort să gestioneze problema. How it is, uh... Apoi, în legătură cu progresele Bangladeshului, cum ele sunt evaluate, tot o întrebare pentru noi. Da, într-adevăr, dacă ONU ia această decizie de a lua Bangladeshul de pe lista țărilor mai puțin uh, dezvoltate, atunci, dacă această decizie este luată în 2024, regulamentul GSP prevede o perioadă de tranziție de 3 ani. Deci până în 2027 Bangladeshul urmează să uh, piardă aceste beneficii, beneficii legate de inițiativa Totul în afară de arme și va primi uh, Uh, automat uh, beneficiile legate de uh, sistemul SGP, deci care nu sunt la fel de importante precum cele din sistemul de preferințe generalizate plus. Guvernul din Bangladesh ne-a spus că dorește sau vizează acest sistem SPG plus, iar mesajul nostru a fost că, în primul rând, astăzi considerăm că nu respectă criteriile și noi spuneam că cine pleda cel, pledează cel mai bine cauza Bangladeshului, pentru că trebuie să convingă uh, Parlamentul și Consiliul, e să își uh, uh îndeplinească angajamentele în ce privește convențiile OIM și cele privind uh, drepturile omului. Deci, dacă îndeplinesc toate aceste cerințe, vor putea continua cu programul care știți că este și mai strict, pentru că el se, acoper, uh, se referă și la uh, lupta împotriva corupției, uh, drogurile, de exemplu, și clauzele de mediu. Deci, noi le-am spus, dacă vreți să aveți șanse să convingeți Parlamentul și Consiliul cu privire la aspirațiile SGP+, atunci trebuie să îndepliniți aceste criterii. A fost o întrebare legată de raportare când va avea loc uh, următoarea evaluare, inițiativa Totul în afară de arme. Va, deci în legătură cu această inițiativă, în câteva luni va apărea un raport în ianuarie. Așa procedăm din 2 în 2 ani pentru țările SGP+. Pentru prima dată acum am inclus și un capitol privind țările uh, vizate de inițiativa Totul în afară de arme. Bangladesh, Cambodgia și Myanmar, respectiv un raport care va fi publicat. Cu privire la pactul pentru durabilitate, va exista și o evaluare a acestuia înainte de următoarea reuniune, care va interveni probabil în aprilie-mai 2020. Mulțumesc! Mulțumim! Domnule ambasador, doriți să, uh, să reacționați? Mulțumesc! Nu vreau să reacționez, doar să vă mai uh, furnizez câteva informații. De unde să încep? Sunt multe de spus. Ce aș spune? În trecut, Bangladeshul, în mod repetat, a declarat că își ia în serios angajamentele. Pornind de aici, recent, a avut loc o comisie mixtă la care ne-am pus de acord cu toții să ajungem la o soluție comună la toate problemele noastre pendinte, cu toți factorii implicați. Deci Bangladeshul s-a angajat să-și respecte angajamentele. De asemenea, Bangladeshul este conștient de faptul că beneficiem de pe urma prieteniei cu Uniunea Europeană, uh, nu numai în urma inițiativei Totul în afară de arme, dar faptul că avem această prietenie este foarte importantă pentru Bangladesh. Deci, ținând cont de toate aceste aspecte, și având în vedere că noi considerăm că ne-am uh, respectat toate angajamentele, aș dori să spun aici în plenul comisiei dumneavoastră că Bangladeshul va continua să încerce să respecte cu sinceritate toate aceste angajamente. Mulțumesc. Domnul Newman acum. Mulțumesc. Aș dori doar să aduc o clarificare la întrebarea doamnei Hautala. Se referea la diversele inițiative adoptate de către statele membre cu privire la uh, diligența necesară în statele membre. Da, dar mă refeream și la dezbaterea în curs, conform căreia, în vedere că avem foarte multe legislații din Regatul Unit uh, Eh, Elveția, Germania, poate pe viitor eh, țările de jos eh, și Finlanda, poate că ar fi bine să avem o legislație comună europeană, să avem condiții egale pentru toată lumea. Care este poziția dumneavoastră? Da, într-adevăr, suntem de acord cu dumneavoastră Într-adevăr, considerăm și noi că ar trebui să fie condiții egale pentru toată lumea să avem o singură inițiativă în ce privește diligența necesară în domeniul drepturilor omului. Este unul dintre obiectivele noastre pe mandatul următor și este și pe ordinea de zi uh, publicată pentru 2024, pe care am publicat-o recent. Ați vorbit chiar dumneavoastră, avem un mozaic de diverse uh, inițiative. Ar fi mai bine să avem într-adevăr una comună care să sprijine diligența necesară în acest domeniu. Și eu invit pe stimați eurodeputați să o Uh, să-l contacteze pe colega Valentino sau Valentina Bolonieze care este competentă. Mulțumesc, da, într-adevăr, așa vom proceda. La uh, scrisoarea legată de audierea comisarului Phil Hogan am spus că și noi ne dorim o abordare europeană în acest domeniu, deci rămânem în legătură. Doamna Sahan, eu nu aș avea observații suplimentare, doream doar să spun că ne interesează această foaie de parcurs, dar pe lângă angajamente am vrea să avem și rezultate concrete. Cerințele sunt foarte clare, ele au fost exprimate de multe ori, au fost transmise pe cale oficială, deci cred că pot să arăți că îți respecti angajamentele doar venind cu rezultate concrete. Mulțumesc! Da, bineînțeles, domnule ambasador. avem o prietenie trainică cu Bangladeshul, nu este nicio îndoială în acest sens și cu cetățenii Bangladesh, dar bineînțeles că într-o prietenie întotdeauna e bine să pui și degetul pe lan, rană, să discuți problemele, conflictele în mod deschis și cred că ar trebui să avem în continuare o astfel de dezbatere onestă. Pentru că obiectivul nostru este să ajungem la un numitor comun și toată lumea trebuie să-și respecte obligațiile. Deci, uh, dacă se poate să părăsească, Bangladeshul să părăsească inițiativa Totul în afară de arme și să se alăture SPG+. Am încheiat punctul 24 și putem trece la punctul 25 acum. So, unfortunately, Mr. Clark is not... Din păcate, domnul Clark încă nu a sosit. Tocmai am fost informat, urmează să sosească în 5 minute. Nu prea obișnuiesc să dau pauze, spune președintele, dar iată, luăm acum, în mod excepțional, o pauză de 5 minute, dar vă rog să reveniți la timp. So, dear members, please take your seats. Vă rog să luați loc. And Mr. Clark has arrived. A sosit și domnul Clark. S-a instalat. Bun venit. Domnule Clark, director general la DG Agri, care a sosit tocmai de la aeroport din China, după încheierea acordului privind indicațiile geografice cu China. Am discutat despre acest acord de mult timp încoace. Îmi amintesc foarte bine în timpul delegației noastre în China, am discutat cu autoritățile chineze acest acord și la ultimul summit UE-China s-au uh, făcut și angajamente și iată, acum am obținut acest acord care a fost semnat se numește a, se spune în notele mele că este o piatră de temelie a, a uh, relațiilor noastre comerciale. Așa este, John. Mulțumesc, domnule președinte. Nu o să merg uh, până atât de departe spunând că e o piatră de temelie, dar uh, a spune că este o evoluție pozitivă în relațiile UE-China. E un prim internațional comercial între UE și China și deci iată are o însemnătate simbolică dincolo de conținutul acordului propriu-zis. Cunoașteți foarte bine acest uh, acord pentru că de mai multe ori uh, v-am trimis uh, versiuni ale lui. L-am încheiat luni în China și domnul comisar Hogan și omologul chinez au făcut anunțul oficial miercuri la Beijing. Iar mass media uh, vuiește de tot felul de informații. China este foarte, o piață foarte importantă pentru exporturile noastre. 14 miliarde de euro anual de exporturi. E o piață care crește pentru noi și acest acord uh, acordă un uh, nivel de protecție sporită și mai ales se pun, se respectă toate uh, indicațiile geografice pentru produsele noastre alimentare și pentru băuturi. Uh, populația chineză pare să aprecieze tot mai mult uh, uh, calitatea superioară a hranei și a băuturilor europene și acest acord ne va permite să exportăm și mai multe produse, să punem la dispoziția consumatorilor chinezi produse europene, care beneficiază de un prestigiu important pe piața chineză și sigur că asta va ajuta și producătorii noștri de uh, mâncare și așa mai departe. Știu că cunoașteți acordul nostru, intru în amănunte, nu s-a schimbat foarte mult de la ultima ședință, când l-am discutat. Aș mai spune doar că acest acord oferă protecție într-o primă fază la 100 de nume de indicații geografice europene, inclusiv uh, cele mai uh, importante din punct de vedere comercial și politic și uh, de asemenea pentru 100 de produse chinezești uh, pe piața europeană și există numeroase produse chineze care pot fi protejate în Europa. Nivelul de protecție este acordat, este uh, sporit, 23 de, acordul 23 din acordul TRIPS, deci se evită tot ce poate induce în eroare consumatorul, există proceduri de punere în aplicare, de asemenea dispoziții legate de coexistența acestor uh, indicații geografice cu măcile comerciale existente. E o concesie pe care am obținut-o din partea Chinei și în a doua fază a acordului, în primii patru ani de implementare, deci după punerea în aplicare, 175 de nume vor urmează să fie protejate. Deci, iată, perspectivele de viitor sunt uh, încurajatoare. Pentru 275 de nume și un nume, număr asemănător de indicații geografice din China. Deci, iată foarte pe scurt în ce constă acordul. Vom încerca să ne asigurăm că el va trece cât mai repede prin Comisie și Consiliu să ajungă la Parlament cât mai repede, în 2020, dacă se poate chiar la începutul anului. Partea chineză a făcut anunțuri foarte pozitive în ce privește acordul ca și noi, au spus în ultimile 24 de ore, ei consideră că acest acord uh, e o modalitate importantă de a proteja calitatea uh, produselor alimentare și a drepturilor de proprietate intelectuală, dar e așa și un uh, fel de simbol al unei noi ere în relațiile comerciale UE-China. Se vorbește despre acordul sau tratatul comercial cel mai important din trecutul recent și partea chineză cu care suntem de acord consideră că e asistăm la un moment de cotitură pozitiv în relațiile noastre. Avem și alte investiții, acordurile de investiții și alte inițiative care probabil că vor continua pe același făgaș. Deci atât în ce privește conținutul, cât și în ce privește importanța geopolitică, acordul are o anumită greutate și sper ca dumneavoastră, eurodeputații, să găsiți un subiect care să vă intereseze în acord și să fie și pe placul uh, factorilor implicați. Mulțumesc! Mulțumesc pentru acest raport și mulțumesc și pentru prezență. Ați venit direct de la aeroport, cum spuneam. Domnule Winkler, sunteți mulțumit? Mulțumesc, domnule președinte. Da, în mod interesant, dar nu e o coincidență, și în notele mele se spune că este un, o piatră de temelie, este un acord extrem de important. Uh, ca și socialiștii, uh, PP-ul consideră că este un acord important. Formularea cea mai bună este cea pe care tocmai auzit-o de la domnul director general din partea Comisiei. Asistăm la o nouă eră în relațiile comerciale UE-China și îmi doresc ca într-adevăr așa să fie, ca acest acord privind indicațiile geografice să reprezinte un, o nouă etapă în uh, relațiile noastre comerciale și economice. Transmite, am, am, transmit, uh, am primit și semnale în această săptămână. Mă gândesc chiar atunci când am întâlnit cu reprezentanții uh, Congresului uh, Parlamentului din uh, China și chiar președintele Xi Jinping a făcut câteva afirmații, poate nu neapărat angajamente, dar declarații politice conform cărora tratatul uh, privind investițiile bilaterale poate deveni realitate. Sigur, nu avem de-a face cu un angajament ferm. Ne reamintim că procesul privind indicațiile geografice, acordul pe care tocmai uh, l-a semnat uh, la Beijing în această săptămână, a durat 10 ani negocierea lui, au fost mai multe etape, acum, iată, Uh, avem o primă etapă, după care a doua etapă, în care pe lângă cele 100 vom avea încă 170 de indicații geografice, dar în orice caz e o poveste de succes cu care trebuie să ne mândrim și rog Comisia să continue să ne informeze ca de obicei, pentru că poate că putem să continuăm uh, cu această poveste de succes uh, și pentru IMM-uri în multe state membre, în multe regiuni, indicațiile geografice sunt extrem de importante. Și aș dori și să felicit comisarul pentru agricultură, care va fi comisar pentru comerț în câteva săptămâni. Este pentru domnul Hogan uh, o tranziție foarte pozitivă. Uh, își va reorienta prioritățile în consecință. Mulțumesc! Aș dori să dau cuvântul raportorilor alternativi și după aceea doamnei Clara Aguilera de la Comisia Agri. Pentru socialiști, are cuvântul doamna Piniero. Mulțumesc, doamne președinte, și mulțumesc și comisiei și, într-adevăr, și eu mă raliez felicitărilor exprimate de către domnul Winkler, Winkler domnului raportor, domnului Hoger, într-adevăr, astăzi este o zi în care ne putem declara mulțumiți Deoarece importanța acestui acord nu este una de natură cantitativă, ci ca întotdeauna punem accentul pe calitate, având în vedere toate um, noile posibilități pe care le deschide și noile ocazii pe care le avem și în același timp noile uh, simboluri în materie de recunoaștere, de încredere reciprocă și de recunoaștere unui model european de uh, protecție a indicațiilor geografice, care are o legătură directă cu modul nostru de viață și cu uh, susținerea sectorului agricol și economiei rurale în Europa așa încât, cum spuneam, și eu uh, adresez felicitări și, în egală măsură, cred că este foarte important uh, faptul că va exista o extindere a termenului de patru ani uh, referitor la intrarea în vigoare a șapte 75 de noi indicații geografice și asta nu doar pentru a reuni acele indicații geografice din țările în care s au Uh, închis lista inițială, nu făcea parte din UE, ci și pentru a putea reuni pe această listă și alte uh, mărci și indicații geografice din statele care erau deja membre ale UE la momentul în care s-a închis lista. Din ce înțeleg, se prevede în acest acord o revizuire în cazul în care ar exista situații care ar duce la o sporire a numărului de indicații geografice ocrotite, adică, eventual dacă se constată că există situații de falsificare sau dacă, nu știu, se consideră că există uh, cantități superioare sau un număr mai mare de indicații geografice care ar intra pe piața agricolă din uh, China. Și aș dori să scot conștiință faptul că, într-adevăr, avem un subiect care este ca întotdeauna important. E vorba de punerea în practică, care sunt mecanismele care ne vor permite să garantăm că produsele care vor profita de ocrotirea indicațiilor geografice până la urmă nu vor putea fi falsificate, copiate, imitate Uh, și, practic riscăm să vedem că sistemul de fapt nu dă roade și dorim foarte tare să știm cum vedeți dumneavoastră această posibilitate a punerii în practică a acordului și sperăm într-adevăr că acest schimb întemeiat pe acest acord plus, acordul de protecție a investițiilor și să sperăm că anul viitor și acest acord de protecție a investițiilor se va semna, să creeze un cadru um, de discuție cu China care să respecte reglementările comerciale internaționale și să ne ajute să deblocăm situația care se găsește acum la Organizația Mondială a Comerțului. Mulțumesc! Um, renew, uh, Pentru Renew, Karin Kadenbach. Mulțumesc! Carlsbro, colega noastră se scude, doamna Vedren nu poate să participe la ședința noastră, are alte obligații pe care trebuie să le onoreze, dar în orice caz ne-a transmis contribuția sa. Încheierea acestui acord bilateral cu privire la, acordurile, la indicațiile geografice între UE și China este o veste foarte bună. Se recomandă, se recunoaște excelența uh, produselor europene și munca producătorilor noștri și astfel se ocrotesc foarte multe locuri de muncă. Acest acord face parte din uh, aprofundarea relațiilor comerciale între una și China și deci va trebui să continuăm uh, negocierile cu China în curs și să ne uh, urmărim obiectivele în spiritul uh, reciprocității al sprijinirii multilateralismului și în respectarea acordului de la Paris. Acordul încheiat ieri va da posibilitatea de a spori comerțul nostru și de a crea noi beneficii cu o protecție de plină a produselor europene. Așteptăm uh, uh, cu negociere să studiem textul acordului. Mulțumesc! Mulțumim! Helmut Scholz acum de la GUE. Vă mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să mulțumesc pentru aceste informații atât de utile. Și eu sunt de acord, e un pas excelent înainte pe calea unui acord din partea ambelor părți pentru a soluționa acest uh, domeniu care în trecut a făcut uh, obiectul atâtor uh, încontrări. Există o serie de rezultate concrete deja despre cum o țară atât de mare precum China, cu atât de multe provincii și cu atât de multe situații uh, diferite, poate rezolva această problemă. Și apoi, ce uh, obligații uh, vor fi de acum încolo pentru protejarea indicațiilor geografice chineze. Mulțumesc, Clara. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt și eu de acord cu colega mea, Piniero, doamna Piniero, însă doresc și eu să fac câteva aprecieri în numele Comisiei Agri, care mă gândesc că va avea Uh, ocazia și să premisinte un aviz în cadrul acestei proceduri, însă aș dori să subliniez o chestiune care pentru noi, din punct de vedere al agriculturii, este important, și anume am trecut de la o situație în care se semnau și se înregistrau tot felul de acorduri și, de fapt, nu erau luate în calcul indicațiile geografice și nici uh, numirile de origine protejate, am ajuns în situația în care am mers mai departe cu legislația. Acum, iată că pătrundem pe o, uh, pe o piață într-o țară cu o calitate legislație pe care avem noi, un nivel excelent, știm foarte bine acest lucru, dar este și acesta un început pentru a uh, plana eventualele uh, piedici, elimina eventuale piedici uh, în relațiile comerciale cu care avem tot interesul să avem astfel de relații. Este vorba despre China. Considerăm, iată, că se face un pas înainte, în acest sens, prin protejarea indicațiilor geografice, prin acest acord. Pentru noi este un uh, semn foarte bun și cred că Direcția Generală Agricultură, într-adevăr, a făcut o treabă excelentă. Este o muncă de, pe care, de, mult, de lungă durată și iată că acest lucru ne va oferi această posibilitate a relațiilor cu China și pentru noi, de asemenea, este important nu doar, sigur, să accesăm piața chineză, care este foarte mare, dar și mai important să asigurăm uh, această protecție pentru aceste noi 200 de indicații geografice sau denumiri de origine. Deci avem uh, acum 175 care vor fi acum protejate pe următorii ani prin acest nou acord, ceea ce creează un precedent important și pentru intrarea pe piața americană și alte piețe din America Latină, unde de asemenea avem semne de întrebare în legătură cu modul în care sunt folosite unele dintre indicații geografice europene importante. De ce spun, este un semnal pozitiv și nu doar pentru China, ci într-adevăr este foarte important și pentru că au recunoscut aceste standarde de calitate și este un reper și pentru alte piețe care nu luau acest lucru în calcul până acest moment. E un lucru bun, așadar, și nu ar mai fi multe de adăugat. Cred că s-au făcut eforturi uh, uriașe și important e ce rămâne în urmă și credem că această nouă modalitate de a încheia acorduri uh, comerciale se potrivește cu uh, standardele de calitate pe care le avem noi și aceasta este calea de urmat. Mulțumesc! Gracias, Nicola. Mulțumesc, Nicola. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu, asemenea colegilor mei, doresc să mă exprim mulțumirea pentru că era acestui acord, nu doar pentru uh, cele peste 100 de uh, indicații geografice care vor beneficia de protecție, ci și pentru faptul că există, iată, o transpunere în practică în anii următori uh, pentru încă 375 astfel de indicații geografice, dar mă bucur, ci mă bucur în mod deosebit pentru faptul că iată că lansăm și instaurăm într-o relație comercială cu o țară foarte importantă un principiu care stă la temelia noastră și anume protecția indicațiilor geografice europene și este important să impunem acest lucru în relația cu China după ce am reușit acest lucru și în alte acorduri comerciale, deoarece China, dacă ne gândim la ce înseamnă ea, acest lucru arată nu doar că noi apărăm uh, o modalitate de producție specifică teritoriului european, ci faptul că susținem și o economie care este strâns legată de teritoriul său. Deci este un semnal foarte bun și este foarte bine ca și noi, la rândul nostru, să acordăm recunoaștere indicațiilor geografice chineze. În momentul în care există această dublă recunoaștere, că noi le recunoaștem pe ale lor și ei pe ale noastre, uh, practic uh, venim și uh, Uh, creăm un precedent foarte important. Am văzut că dintre cele 31 de indicații geografice propuse de către chinezi care vor fi protejate în Europa, vreo 12 dintre ele sunt uh, considerate a fi cu caracter semi-agrar, celelalte nu au caracter agrar. Deci cred că se impune să cugetăm pe marginea acestui subiect. Noi, Uniunea Europeană, am aderat la, la Convenția de la Geneva și la acordul de la Lisabona referitor la numirile geografice, la indicații geografice și am aderat de asemenea la uh, Convenția Națiunilor Unite prin uh, proprietatea intelectuală și mi se pare foarte important și să înțelegem cum am putea noi să punem în practică legislația noastră astfel încât și Europa să fie în perspectivă înzestrată cu indicații geografice nu doar pentru produse agroalimentare. agroalimentare. Acesta este un subiect cu care ne-am uh, confruntat și de care am ocupat în mandatul precedent. Parlamentul a votat cu, nu mai știu, 650 de voturi pentru un raport în care se cerea Comisiei să lanseze un proces de recunoaștere a indicațiilor geografice uh, fără caracter alimentar și cred că în momentul în care noi, la rândul nostru, vom recunoaște noi dintre indicațiile lor geografice, fie că nu, și pentru recunoaște numai la nivelul unor state membre, iată că putem vorbi despre dispoziții legale europene în acest sens. Dacă îmi dați voie, aș dori să adresez și câteva întrebări reprezentantului Comisiei. Aș vrea să știu, în primul rând, cam ce tip de protecție s-a negociat. Cu alte cuvinte, dacă aceste măsuri de protecție uh, includ și așa zisa menționare a numelor, subiect de altfel foarte important. În al doilea rând, la ce vă referiți dumneavoastră când vorbiți despre indicațiile geografice semiagrare? Aveți exemple la îndemână pentru acest tip de indicații semiagrare? Vă mulțumesc, domnule președinte. Tiziana. Tiziana. Mulțumesc, domnule președinte. Da, și eu uh, uh, sunt cât se poate de hotărâtă și mie mi se pare că s-au făcut progrese majore către o deplină Uh, evaluare și exploatarea sectorului nostru agrar pe piața chineză. Mi se pare că este o piață foarte importantă, de vreo 12 miliarde de euro și, în același timp, problema contrafacerii și falsificării au erodat uh, în China o mare parte a cotei de piață deținută de producători europeni, așa încât, uh, în mod absolut, ne declarăm mulțumiți, dincolo de toate celelalte observații care au fost făcute referitoare la relațiile cu China. Și Consider că este în egală măsură important să spunem că de patru ani de zile produsele, numărul de produse uh, ocrotite este în creștere, așa încât ne-am dori ca pe viitor să fie introduse un număr mare de alte produse cu nivel de excelență. Bineînțeles că există și motive de îngrijorare, de acord cu cele evocate de unii dintre colegi și de acord și cu faptul că, într-adevăr, aspectele agricole de care noi ne-am ocupat foarte mult ar trebui să fie și ele în atenția comisiei asta și pentru că, până la urmă, sectorul agroalimentar în ca pondere în exporte totale afectează uh, Uh, poate mai mult sau poate mai puțin, de fapt, în comparație cu alte produse și, da, eu zic că suntem pe calea cea bună. Aș dori să adresez o întrebare comisiei referitor la această perioadă de coexistență. Unii dintre producători s-au arătat relativ îngrijorați de această așeză perioadă de coexistență cu unele dintre produsele venite din SUA și din Noua Zeelandă, deosebi în sectorul producător, mă rog, lactatelor și a brânz, producătorilor de brânză și ne interesează să știm ce valoare aveți acestei perioade de coexistență. Mulțumesc. Care calendarul? Mulțumesc foarte mult. Domnul Gagerosi. Președinte, onorevoli colegi. Domnule Președinte și stimați colegi, uitați-vă la portocala asta. Portocala asta vine de departe, vine de pe un alt continent, însă în anumite părți ale lumii se vinde ca fiind o portocală siciliană, ceea ce nu prea este bine. Același lucru este valabil și pentru fisticul din Bronte, pentru vinul sard, pentru roșiile numite pachino, um, o mare categorie de paste care, se, care sunt italiene și nu sunt italiene și alte produse de excelență care sunt falsificate din sudul Italiei, ceea ce înseamnă că sunt private de resurse agricole uh, producătorii și lucrătorii noștri în agricultură. Foarte bine și bravo că s-a ajuns la acest acord pentru a proteja 100 de produse europene, însă este important să se extindă acest nivel de protecție și către celelalte produse uh, uh, de excelență din uh, sudul Italiei, în domeniul agricol, și care reprezintă, până la urmă, și repere culturale, iar Europa, un patrimoniu cultural, iar Europa trebuie să asigure o perspectivă de creștere. Dorim ca aceste portocale, vândute ca fiind portocale siciliene, să vină cu adevărat din Sicilia. Vă mulțumesc! Mulțumesc și ultimul orator, Campo Mendozi. Mulțumesc, domnule președinte. E limpede că e un uh, pas uh, înainte. Am recunoscut și noi că este un progres acest lucru și este limpede că asemeni celor care, programate vorbitorilor mei, la capitolul indicații uh, geografice, clar că nu trebuie să ne mărgirim la produsele agroalimentare, trebuie să adăugăm și o protecție a indicațiilor geografice fără caracter agrar. În ceea ce privește însă relațiile la modul general cu China, poate că am putea profita de acest moment uh, propice pentru a discuta despre contrafacere, adică totuși an de an China e campioană la toate capitolele când e vorba de produsele contrafăcute intrate în Europa și, și în ceea ce privește produsele alimentare până la un punct, dar mă refer la industria prelucrătoare de alimente în deosebie pentru că, într-adevăr, există aici, din păcate, uh, o legislație relativ opacă și vieții consumatori nu prea pricep oamenii până la urmă ce aliment vine de unde uh, când îl cumpără cumpără ei de la magazin, pentru că de multe ori acest lucru, ce cumpărare alimentară vine din alte țări și nu prea este uh, ușor să depisteze originea acestor produse. Noi, uh, din poziția noastră de, mă rog, și de comisie de comerț, dar și de agenți economice la nivel național, foarte multe știu dacă putem face. Până la urmă există un anumit sistem de reglementare în legătură cu anumite produse care trebuie să-i ajute totuși pe consumatori și uh, riscăm ca toate aceste prevederi să nu servească la mare lucru dacă nu rezolvăm această problemă. Și doamna Enico Gheri. Deci Vă mulțumesc, uh, domnule președinte. În privința calendarului, de fapt, care este exact data intrării în vigoare a acordului? Și apoi mm, Consiliul și Parlamentul vor întreprinde proprii pași. Mulțumesc. O întrebare mai degrabă de natură politică. Ce părere aveți? China acum se concentrează mai degrabă. Mm, pe ce se concentrează China în uh, relațiile cu UE? Unul dintre reprezentanții guvernului ne-a spus în decursul discuțiilor că nu e vorba mai degrabă pe, de conținut, ci dacă ne orientăm mai degrabă către uh, orientarea americană, care americanii urăsc întru totul uh, ideea indicațiilor geografice, sau mai degrabă către abordarea europeană. Ce părere aveți? Cam cum se poziționează chinezii? Mulțumesc, da. E foarte important faptul că China a rezistat foarte bine la presiunile din partea Statelor Unite și a hotărât să protejeze indicațiile geografice europene. Deci, uh, da, China clar că nu prea vrea să joace până la final pe muzica americană. Pentru că asta, clar, de fapt, ar pune în impas uh, sistemul global în cazul de față. Noi ne-am întâlnit cu Xi Jinping și cu ministrul comerțului uh, din China ieri și a reieșit foarte clar din aceste discuții că China vede că acest acord drept a avea o valoare în sine, dar mai mult de atât, se vede drept o cărămidă în uh, construirea următoarelor relații dintre China și Uniunea Europeană. Și dacă îmi permiteți, aș uh, răspunde și întrebărilor uh, membrilor comisiei. Domnul Danti. Ați avut două întrebări. Care e nivelul de protecție al acordului? E bine să știți că este foarte ridicat. Peste articolul 23 din acordul TRIPS. Mm, vorba de articolul 4 din acord protejează apelațiunile noastre uh, folosite în orice fel, fie că e vorba de etichetă, fie că este vorba de alt suport. E vorba, repet, de o protecție foarte ridicată. Domnul Danti a întrebat și în privința așa numitelor uh, indicații geografice semi-agricole. Vreau să fie lucru, un lucru clar. Noi în acest um, text nu protejăm uh, produsele non-agricole. Ce protejăm pe a doua listă este vorba de 14 indicații geografice chineze care provin din materii prime agricole sau conform cu definițiile din legislația noastră, anexa 5 a acordului. Doamna Begen Sprijinul, sprijinim acord, a, acordul, dar are câteva semne de întrebare în privința calendarului. pentru anumite produse. Trebuie să ajungem și la compromisuri, e drept, dar încă o dată pentru uh, apelațiunile noastre, denumirile noastre, rezultatele sunt foarte bune. După șase ani, nimeni de pe piața chineză nu poate folosi denumirea Seago. nimeni nu poate folosi denumirea Romano după trei ani și nimeni nu poate folosi feta după opt ani. Sincer, e cel mai bun rezultat la care ne-am fi putut aștepta cu China în această privință. S-au pus întrebări în privința următorilor pași. Trebuie, bineînțeles, ca acest acord să tragă prin procesul care implică Consiliul și Parlamentul. Vom încerca să ne mișcăm cât mai repede, fără îndoială. Până la mijlocul lui 2020 sper să fi terminat. Deci în câteva luni. Și, în fine, s-a dat voce unor preocupări în privința punerii în aplicare. Cred că e foarte important. China ia foarte în serios punerea în aplicare a acestui acord. Odată ce chinezii semnează un acord, îl iau foarte în serios și o spun din experiența multor ultimi ani. Uh, ideea era de a uh, aduce la oaltă toate chestiunile legate de drepturile de proprietate intelectuală și de a asigura o bună punere în aplicare. E vorba și ex officio de faptul că administrația chineză ar trebui să uh, scoată din, de pe rafturile magazinelor acele produse care încalcă acest acord Păi e vorba de punerea în aplicare a indicațiilor de geografice și, în fine, o dovadă de bunăvoință din partea Chinei. E vorba de cele 175 de nume în pregătire, dar care încă nu sunt protejate. Ei bine, trebuie să știți că China a blocat uh, cererile de înregistrare a mărcilor înregistrate pentru uh, denumirile respective mi se pare încă o dată un semn foarte clar de bunăvoință din partea Chinei. Și în fine, doamna Rodriguez Piniero spunea la început că acest acord este un semn de încredere între cele două părți. Ani de negociere în lipsa unei încrederi nu vor duce la nicăieri, dar este clar că în cazul de față încrederea este mare și asta de ambele părți. Este un pas important înainte, precum uh, pe bună dreptate au spus mai mulți deputați. E vorba de eforturi globale mm, făcute pentru promovarea calității și reputației produselor europene și produselor agricole europene cu precădere. Și suntem mulțumiți de rezultat. Mulțumesc doamnei Pinieru Rodriguez pentru observațiile sale. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Winkler are cuvântul? Păi nu știu ce aș mai putea adăuga. Nu pot decât să reiterez uh, speranțele ca anul viitor și anul, anii viitor să fie unii productivi în ceea ce privește, rodnici în ceea ce privește relațiile noastre cu China. Ne-am dorit foarte mult acest acord și sperăm ca punerea sa în aplicare să fie una ireproșabilă. Mulțumesc. Ce politicieni atipici sunteți! Pentru că chiar și atunci când s-a spus orice s-ar fi putut spune, oricum omul politic mai are ceva de adăugat. Bun, ajungem la finele lui 26. Somn ușor, John, odihnă bună acum, după acest uh, drum foarte lung. Bun, la 26, diverse, n-avem nimic de spus. 27, următoarea întrunire în 2 și 26, 25 noiembrie la Strasburg și apoi 2-3 decembrie la Bruxelles. Toate cele bune până atunci!